Bună dimineața! Nu vrem să-i pedepsim pe cei care sunt punctuali, de aceea vă propun să începem. Deschid întâlnirea comisiei noastre și la punctul 1, comunicările președintului. Vreau să vă spun că astăzi îi spunem de toate eh, limbile, în afară de estonă și malteză. Cea de-a doua comunicare pe care doresc să o fac colegul Ader jano se pare că va deveni următorul președinte al Ungariei. Doresc să îi spun și personal acest lucru în această după amiază când probabil va participa la ședința noastră. Cel de-al treilea anunț. Avem o nouă colegă. Este observatoare din Croația în vederea extinderii Uniunii Europene cu Croația. Este colega Romana Iacovici, face parte din grupul SD. Încă nu a sosit în sală, dar eu îi spun bun venit în grupul nostru. Cel de-al patrulea anunț pe care doresc să-l fac este că în grupul ALDE a fost operată o modificare. Domnul Bill Newton Dunn Uh, renunță la poziția de vicepreședinte și este înlocuit de Rebecca Taylor. Cel de-al cincelea anunț, astăzi, 25 aprilie, avem Ziua Mondială de Combatere a Malariei. Malaria este o maladie foarte periculoasă, milioane de oameni sunt afectați, doar în 2009 781 de mii de oameni au murit în urma îmbolnăvirii eh, cu malaria. De aceea este bine că o dată pe an eh, există această zi pentru ca oamenii să conștientizeze acest pericol. Cel de-al șaselea anunț pe care doresc să-l fac este unul îmbucărător. Bonn, în Renania de Nord-Vestfalia, în Republica Federală Germania, devine platforma pentru pentru biodiversitate și servicii de ecosistem. Deci acest lucru se va întâmpla instalarea în următoarele săptămâni și luni și vom avea ca atare un partener de dialog în acest domeniu foarte important. Pentru că noi săptămâna trecută la Strasbourg am votat uh, raportul în legătură cu acest subiect și iată că acum urmează această platformă să se instaleze la Bonn. Acestea au fost anunțurile și trecem acum la, primul, la punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal din 29 februarie și 1 martie. Dacă nu există obiecții, îl considerăm adoptat. Și atunci ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi, Sistemul de supraveghere a gazelor de, cu efect de seră, precum și raportarea la nivel național al Uniunii și altor informări relevante pentru schimbările climatice, la nivelul statelor membre și al Uniunii Europene. Este un titlu dificil, dar subiectul este foarte important și raportor este colegul Bas Aykut, este prezent în sală și ca tare putem începe dezbaterea noastră. Ai cuvântul. Mulțumesc. Nu știu dacă putem începe cu dezbaterea, pentru că nu voi putea să dezbat cu mine însumi. Dar iată că e și Chris în sală. Haideți să începem. Vă mulțumesc foarte mult. Este pentru a doua oară că discutăm acest subiect aici în Comisia Envi. Prima dată a fost un schimb de vederi și am obținut comentarii foarte bune și în baza acestor observații uh, am uh, primit și multe amendamente. O primă întâlnire cu raportorii din umbră a avut loc săptămâna trecută pentru a discuta modul în care urmează să procedăm. Acum avem un schimb de vederi aici în comisie pe amendamente și pentru a informa și pe ceilalți colegi în legătură cu amendamente să poată participa, să ne spună punctele de vedere în legătură cu acest raport. Vreau să vă spun despre ce este vorba, foarte pe scurt. Este vorba despre uh, o reglementare care urmează să o schimbe pe cea în funcțiune în clipa de față, un uh, mecanism de monitorizare și uh, cam 85% din uh, propunerile făcute de comisie deja practic funcționează. Deci, sunt modificări cât se poate de clare. De ce aceste obligații de monitorizare există? În primul rând, pentru că trebuie să acordăm asistență statelor membre în implementarea pachetului de uh, protejare a mediului înconjurător uh, în același timp, transparența și comparabilitatea datelor trebuie să fie îmbunătățite și, în al treilea rând, trebuie să uh, ne uh, creăm garanția că sistemul de monitorizare pe plan național funcționează conform reglementărilor pe plan comunitar și internațional în acest domeniu. Este foarte important ca atare să se desfășoare această activitate de monitorizare și în același timp uh, încercăm să facilităm dezvoltarea unor noi instrumente de combatere a schimbărilor climatice. În acest sens, și uh, la un, pe un plan foarte general, uh, veți vedea că raportorul susține propunerile făcute de comisie în uh, acest domeniu și, după cum ați văzut și în anteriorul schimb de vederi, eu încerc de asemenea să propun chiar o consolidare a anumitor propuneri ale comisiei pentru a stimula strategiile locale în acest domeniu, inclusiv în ce privește transportul maritim, care este un domeniu care devine foarte important. Se așteaptă o propunere din partea Comisiei și uh, încă nu știm exact când va veni această propunere, oricum noi suntem în așteptarea ei. Și uh, Mm, poate că discuția noastră va ajuta Comisia să obțină sugestii pentru această propunere. De asemenea, eu mă voi servi de acest raport pentru a insista asupra faptului că uh, trebuie ca o parte din uh, venituri să meargă și în direcția strategiei uh, pentru o utilizare a energiei care să fie bazată pe emisii cât mai mici. Cel puțin 15% din încasări trebuie să meargă în această direcție, de asemenea spre inovații în acest domeniu. Am avut un prim schimb de vederi cu raportorii din umbră, cum am spus săptămâna trecută, și am căzut de acord în calitate de uh, raportori și raportori din umbră să ajungem la amendamente de compromis care până la urmă să consolideze propunerile comisiei și uh, de asemenea în ce privește finanțarea și uh, uh, activitatea maritimă de asemenea pentru strategia care se bazeze pe mai puțin cări bune. Vom avea peste 100 de amendamente și ca atare va fi destul de uh, dificil să ajungem la uh, amendamente de compromis, dar uh, faptul că votul urmează să aibă loc abia la sfârșitul lunii martie, cred că ne permite totuși să le elaborăm. Și uh, i-aș ruga pe colegi uh, să se uh, grăbească. În acest sens, în clipa de față, îmi pare rău că nu sunt mulți în sală, pentru că vă dau un exemplu. Câteodată înlocuim obligațiile de monitorizare uh, de la uh, un an la doi ani. Au fost înaintate asemenea amendamente, dar asta ar contraveni legislației comunitare care este valabilă în clipa de față. Deci eu cred că acele propuneri de amendament vor fi retrase pentru că de fapt noi trebuie să uh, realizăm raportări în urma monitorizării an de an dar uh, din păcate cei care au avansat aceste amendamente nu sunt prezenți în sală poate că pe plan bilateral vom reuși totuși să clarificăm acest lucru. În clipa de față uh, vă spun că mă bucur că va avea loc acest schimb de vederi. Știu deja în mare care sunt punctele de vedere ale raportorilor din umbră Știm că <laughs> există și situații surprinzătoare în uh, țările de jos tocmai a căzut guvernul. Din punctul meu de vedere uh, acest lucru este bun, nu rău. Dar uh, oricum acum aștept întâlnirea cu colegii. Mulțumesc, Paș Acut, următorul vorbitor pe lista mea, raportorul din umbră, din partea PPE, doamna Capini. Mulțumesc. O să am o intervenție foarte scurtă, pentru că nu s-au schimbat prea mult lucrurile într-o săptămână. În cazul nostru, pozițiile se schimbă mai greu. Nu am fost aici de la început, am avut câteva probleme în trafic. Mi-am alocat o jumătate de oră și distanța e de un kilometru, dar iată că n-am reușit. Mai bine venim pe jos. Cred că lucrurile care au fost puse la ultima întâlnire și raportorilor din umbră sunt încă valabile, după părerea mea, fiindcă nu a fost încă elaborat nimic nou. A spus foarte bine colegul meu, ne-am întâlnit și ne-am gândit să lucrăm pentru a ajunge la o serie de amendamente de compromis Cred că există un aspect asupra căruia suntem cu toții de acord, și anume această propunere de regulament pentru mecanismul de monitorizare este un instrument foarte important de care avem nevoie pentru că am văzut că încă mai există dificultăți în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației în vigoare și de aceea PP-ul consideră că înainte să extindem și să punem în aplicare noi obiective sau noi obligații și să cerem eforturi suplimentare din, stat, din partea statelor membre. Deci, înainte de a face acest lucru, trebuie să ne asigurăm că ceea ce deja există este eficient și funcționează uh, la capacitate maximă. Mă refer la regulamentele existente și la legislație. Ăsta, cred eu, e adevăratul obiectiv. Altfel, vom avea niște declarații de intenție minunate, dar nu o să facem nimic concret în realitate. Realitatea în Europa este că legislația este una foarte bună, cu un nivel ridicat de ambiție, Însă, în ceea ce privește punerea în aplicare, nu este de 100%, deși legislația există și asta ar trebui să fie prioritatea noastră. De aceea, așa cum am spus la întâlnirea cu ceilalți raportori din umbră și cu uh, raportorul nostru, obiectivul nostru trebuie să fie acela de a urmări simplificarea legislativă. Intenția noastră este deci să evităm posibilele duplicări care există, după cum am și văzut în anumite aspecte. Deja au fost scoase în evidență în discuțiile anterioare. Prin urmare, părerea noastră este că trebuie să păstrăm obiectivele acestui regulament și anume să monitorizăm, să inventariem emisiile de gaz cu efect de sere și deocamdată să nu extindem domeniul de aplicare al regulamentului. Pentru că, până la urmă, avem de-a face cu un regulament care va fi pus în aplicare automat și care are nevoie de o abordare pragmatică. Poate există state care în prezent nu au îndeplinit toate cerințele și n-are rost uh, în acest moment să venim cu poveri suplimentare la nivelul costurilor care ar putea să genereze efecte invers celor dorite. Pe când ce ne interesează pe noi este să ne asigurăm că nivelul acesta de neîndeplinire al prevederilor nu uh, se extinde, ci se reduce. Este vorba despre un mecanism de monitorizare, există multe aspecte care deja există, față de care statele membre și-au luat angajamente. Prin urmare, aici nu trebuie să mai redeschidem discuțiile și în același timp, în cazul menționat de raportorul nostru, când spune că e inutil să introducem această inventariere la fiecare doi ani, atâta vreme cât statele fac acest lucru anual, putem fi de acord cu acest lucru. Adică este inutil ca dacă statele fac acest lucru odată la doi ani, acum noi să venim să cerem uh, ca ea să se facă anual. Abordarea trebuie să fie una pragmatică, de bun simț și, în acest caz, după părerea mea, se poate ajunge la un acord. Deci, având în vedere că vorbim de un regulament, nu putem să extindem domeniul de aplicare deocamdată și trebuie să avem o abordare obiectivă, pragmatică, în vederea simplificării, flexibilizării, și consolidării capacității de implementare existente. Vielen Dank, Kollegin Gardini. Als nächstes habe ich... Vă mulțumim, doamna Gardini. Urmează acum Chris Davis, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Cei care au participat la seminarul cu reprezentanți chinezi pentru a discuta progresele în um, sistemul de uh, comercializare de certificate uh, își vor da, și-au, își vor fi dat seama cât de important este să avem un sistem funcțional în acest domeniu și cum este foarte important și cât este de important să reducem emisiile la nivel mondial. Este un dosar foarte important. Avem de respectat obligații internaționale, avem cerințele legislației Uniunii Europene, și am depus 150 de amendamente la propunerea Comisiei pentru a încerca să îmbunătățim acest dosar, să creștem ambițiile în unele cazuri, în, altele, în alte cazuri, să încercăm să rezolvăm anumite probleme naționale. Însă multe dintre aceste amendamente nu neapărat ne permit și ne facilitează o mai uh, bună aplicare a uh, legislației și mai ales nu la cel mai mic cost posibil. Uh, mă întreb dacă poate uneori nu încercăm să fim prea ambițioși, poate că depunem amendamente pe care nu le înțelegem și eu cred că am făcut asta, s-ar putea să retrag acele amendamente. Oricum, Aștept cu nerăbdare discuția cu raportorul referitoare la, la compromisul, amendamente de compromis, dar aș vrea să uh, cunosc și poziția Comisiei cu privire la aceste amendamente, pentru că nu aș dori să uh, dau de lucru în plus nimănui. Suntem lideri în lume în crearea de mecanisme de acest tip și dacă se fac Să nu, dar oricum să nu uh, adăugăm uh, um, poveri uh, suplimentare la un set de legislație foarte complicat. Mulțumesc, Marita Olscuc, din partea grupului SND. Mulțumesc, domnule președinte. Am venit uh, târziu, uh, am pierdut prima parte a dezbaterii. Aș dori să vă amintesc că uh, grupul nostru va încerca să lucreze pe baza propunerii comisiei. Dorim în această propunere să spunem că suntem dispuși să uh, fim exemplari. Este important să găsim compromisuri, însă ceea ce înseamnă că nu putem fi prea ambițioși. Procesul trebuie să se desfășoare bine și nu trebuie să fim atât de stricți încât să nu poată fi acceptată niciun fel de propunere. Noi suntem pragmatici, vrem să găsim cele mai bune soluții posibile și cred că, în general, dorim să mergem uh, departe, însă, din experiență, știm că la dosare atât de importante ca și acesta, trebuie să uh, diluăm puțin uh, uh, aspectele pentru a ne asigura că, ne, că avem o majoritate. Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul raportorului pentru a reacționa la intervenții. Sau comisia dorește să intervină? Nu este nimeni prezent. Comisia nu este prezentă. Vă rog, dacă este prezent, aveți cuvântul. Yes, my apologies, uh, Mr. Chairman. Mă scuzați, domnule președinte, așteptam uh, traducerea, pentru că iubesc limba dumneavoastră, doar că nu o înțeleg. Uh, ich möchte der Kommission das, uh, das Wort jetzt geben. Voi da acum cuvântul Comisiei. Comisia este prezentă, după cum puteți vedea. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o mică neînțelegere. A, pentru a reacționa la ceea ce s-a spus deja. Cred că suntem și noi foarte ambițioși, încercând însă să respectăm și cerințele actuale, fie ele la nivel internațional sau european. Nu adăugăm nimic, suntem pragmatici, pentru că preluăm într-un mod mai consecvent tot ceea ce statele membre și Uniunea Europeană s-au angajat deja să facă la nivel internațional sau la nivel european, când este vorba de pachetul referitor la schimbările climatice și uh, la pachetul energetic adoptat în 2009. Am ascultat uh, multe critici, o teamă de a nu fi prea ambițioși, eu cred că propunerea Comisiei este un echilibru între ceea ce trebuie să obținem în ceea ce privește monitorizarea și permiteți-mi să vă amintesc că monitorizarea este baza pentru toate celelalte politici sectoriale care ne vor ajuta să ne atingem angajamentele și obiectivele și să, câștige, să câștigăm uh, lupta împotriva efectelor negative ale schimbărilor climatice. Însă, în același timp, nu putem fi prea ambițioși, nu avem intenția de a merge dincolo de ceea ce este deja cerut, pentru că, după cum știm cu toții, există discuții și negocieri care sunt uh, care se desfășoară și nu este uh, cazul pentru acest dosar uh, să anticipăm rezultatul acestor discuții. Ceea ce încercăm totuși să facem este să ne asigurăm că sistemul de monitorizare este aplicat în timp util și asta și în uh, domenii, uh, cum ar fi uh, domeniul maritim, în domeniul adaptării. Și aici trebuie să mai vedem cum va avea loc transferul tehnologic către statele în curs de dezvoltare, de exemplu. Dorim să fim rapizi și am propus ca în momentul în care Uh, legislația uh, necesară va fi adoptată, noi vom putea imediat să intervenim și să propunem un sistem de monitorizare adaptat. Orice am face pentru a anticipa ceea ce vor fi rezultatele negocierilor ar fi uh, dincolo de domeniul de aplicare al acestui regulament și ar putea submina des deschiderea și dezbaterea uh, negocierilor ce urmează. Deci ceea ce vă propunem este merge în aceeași direcție menționată de către vorbitorii uh, dinainte. Să nu mergem prea departe, dar să mergem totuși suficient de departe. În ceea, ce se, în ceea ce privește costurile, nu vor exista costuri suplimentare pentru că sunt activități de raportare și monitorizare care sunt deja prevăzute. Ele vor fi duse la bun sfârșit, așadar, însă trebuie să, să avem instrumente unice, să asigurăm coerența și consistența, să asigurăm vizibilitatea duplicărilor, să identificăm uh, lipsurile și să le completăm, să le umplem și apoi să vedem unde sistemul ar putea uh, funcționa mai bine sistemul prin, um, o, prin utilizarea experiențelor trecutului. Uh, vom extinde acest sistem și la, către sectoarele în care el nu există încă, însă în același timp vom încerca să reducem costurile care nu sunt necesare și povara administrativă pentru a ajuta statele membre să-și atingă obiectivele. Rolul Comisiei este unul care merge în paralel cu cel al statelor membre pentru a se asigura că sistemul de monitorizare este în conformitate cu cele mai bune practici. În același timp, trebuie să uităm că cu cât mai bine își organizează un stat, statele membre sistemele de monitorizare, cu atât mai bine Comisia va fi în poziție să raporteze în mod corect și, drept urmare, să facă vizibilă poziția de lider a Uniunii Europene în lupta împotriva schimbărilor climatice. Și asta este uh, baza poziției noastre când mergem în negoci la negocieri internaționale uh, cu privire la acest subiect. Deci să fim echilibrați, să fim pragmatici, să ne respectăm angajamentele, uh, dar să nu cerem mai mult decât angajamentele noastre actuale. Să fim în același timp și pragmatici, respectiv să includem în acest regulament numai ce este necesar și să facem referire la detalii în acte delegate, astfel încât <clears throat> când avem nevoie de să evoluăm, să îmbunătățim situația în cazul unor anumite detalii, să o putem face rapid. Și nu uitați că în toate sectoarele în care am creat acest sistem pentru a ne asigura că putem acționa rapid, tot ce facem dincolo de acest regulament pune în pericol întregul regulament, inclusiv capacitatea noastră de a putea spune că vrem să fim lideri la nivel internațional și să uh, fim ascultați în forurile internaționale unde dorim să jucăm un rol important în negocierile internaționale. Este corect că este un dosar foarte tehnic în detaliile sale, însă în același timp este un dosar și foarte politic, pentru că ceea ce construim aici este baza pentru, între, pentru toate politicile noastre în domeniul schimbărilor climatice. Încă un singur aspect referitor la aspectul anual la nivel internațional uh, se solicită numai raportări bianuale și faptul că noi cerem uh, raportări anuale ar putea părea o sarcină, o povară administrativă suplimentară. Însă nu așa trebuie să analizăm propunerea noastră. Propunerea noastră trebuie pusă în, legătură cu consecvența și cu învățămintele trase din trecut. Când există uh, o, un decalaj uh, unde nu se produc date timp de un an, subminezi uh, raportările obligatorii. Apoi intrăm într-o etapă, a treia uh, perioadă ETS și decizia referitoare la implementarea partajării eforturilor și aici avem obiective anuale. Și cum putem să avem obiective anuale fără a monitoriza eforturile depuse? Se creează o imprevizibilitate a ceea ce trebuie făcut și asta conține costuri ascunse posibile. Uh, se poate întâmpla ca un stat membru să-și dea seama prea târziu că eforturile făcute în anul anterior nu au fost suficiente. Deci este foarte important acest lucru și pentru a controla costurile și povara administrativă. Deci raportarea anuală este cheie pentru previzibilitate. Am nevoie, este necesar așadar să uh, citiți propunerea Comisiei ca un mod de a îmbunătăți uh, situația actuală, inclusiv condițiile în care vor trebui respectate condițiile actuale la nivelul european, dar și al statelor membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamnă Crest. Îi dau cuvântul acum raportorului Bas Eichhout. Shadow. Mulțumesc, vreau să mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră pentru contribuție, mulțumesc și comisiei. Având în vedere acest gen de dezbatere, nu e nevoie de concluzii prea lungi din partea mea. Tot ce pot să spun este că, evident, toată lumea e de acord că trebuie să avem o abordare pragmatică dacă toți suntem de acord că trebuie să ajungem la amendamente de compromis, înseamnă că da, dăm dovadă de pragmatism. Deci aici cred că toată lumea este de acord. De asemenea, trebuie să înțelegem că nu suntem aici pentru a impune poveri mai mari asupra statelor membre. Și aici cred că toată lumea e de acord. Întrebarea este la ce ne referim când spunem nenecesar și aici intervin abordările politice. Și ce aud din partea Comisiei este că propunerea noastră face exact acest lucru, deci să nu schimbăm nimic. Sigur, înțeleg că pro- Comisia își susține propunerea, dar asta nu înseamnă că Parlamentul are aceeași perspectivă asupra lucrurilor. Și de aceea, când spunem nu trebuie să plasăm poveri suplimentare. Suntem de acord, dar trebuie să avem o discuție politică și să vedem ce înseamnă asta. Uneori Comisia duce lucrurile prea departe, alteori din potrivă. La nivel general, suntem de acord, trebuie să găsim un echilibru, să uh, ducem lucrurile departe, suficient de departe, dar nu prea departe. Cred că un aspect esențial care trebuie abordat aici este atunci când uh, avem de-a face cu strategiile cu emisii scăzute de carbon. Vorbim despre implementarea unei legislații noi? Nu, nici vorbă. Eu cred însă cu adevărat că dacă uh, luăm în serios această foaie de parcurs cu emisii scăzute de carbon pe care noi am adoptat-o și uh, am fost de acord cu acele uh, repere, cu acele jaloane, atunci în acest dosar trebuie să oferim informațiile care pot ajuta statele membre să ajungă la um, îndeplinirea celor obiective într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor. Acesta este un aspect foarte important, respectarea acestor jaloane. Există o mare majoritate în Consiliu, noi am adoptat acest lucru, prin urmare asta trebuie să ajute la eficiența costurilor. Deci nu e vorba de ceva ce nu este necesar, ci foarte important și acest dosar trebuie folosit în acest sens. La fel și cu transportul maritim, Comisia spune noi am prezent, vom prezenta ceva, deci nu faceți nimic acum, fiindcă asta ar putea să uh, pună în pericol uh, ceea ce facem noi. Nu intenționăm să facem acest lucru, dar pentru propunerea respectivă comisia are nevoie de date care nu sunt disponibile în mod coordonat și dacă obiectivul acestui dosar, așa cum a subliniat comisia, este să faciliteze dezvoltarea de noi instrumente de schimbări climatice, trebuie să avem în vedere că se facilitează acest gen de transport. Și asta încercăm să facem. Dar nu puteți spune, bun, se va întâmpla ceva, dar să nu facem nimic, fiindcă nu, comisia nu vrea să îi creăm probleme. Aveți nevoie de informații suplimentare și acest dosar face acest lucru. Deci nu vorbim despre lucruri care nu sunt necesare, trebuie să abordăm acest subiect, aveți nevoie de informații și noi, Parlamentul, vă vom ajuta să obțineți aceste date. Deci, suntem de acord. Nu vrem poveri care nu sunt necesare, vrem să ajutăm pe toată lumea și vrem să existe date coordonate, dar vrem să avem și o poziție credibilă la nivel internațional. Am pro- mis strategii cu emisii scăzute, avem și o foaie de parcurs în acest sens, prin urmare să fim siguri că folosim acel dosar pentru a oferi date coordonate. Nu vrem o legislație nouă sau poveri suplimentare, nimeni nu vorbește despre asta, dar trebuie să ne asigurăm că datele există în mod coordonat. Asta înseamnă să ne sprijinim reciproc. Și sunt sigur că în Parlament vom găsi o poziție comună și Comisia. Într-adevăr, uneori vor fi modificări la propunerea dumneavoastră, dar așa stau lucrurile. Parlamentul are dreptul să facă acest lucru și după aceea vom discuta și cu Consiliul. Încă o dată mulțumim raportorilor din umbră și cu siguranță vom fi la fel de pragmatici când lucrăm la amendamentele de compromis. Eichhout. foarte mult, Pas Este un proces cât se poate de firesc ca o propunere a Comisiei să nu fie preluată 100%. Este dreptul Parlamentului să propună amendamente. Noi suntem aleși de către cetățeni, deci eh, noi eh, trebuie de asemenea să dăm seama în fața alegătorilor noștri. E un proces absolut firesc să operăm modificări. Va fi un instrument foarte important, inclusiv pentru negocierile internaționale, de a dispune de o bază de date rezonabile pentru care să le putem și corela și uh, sperăm ca datele pe care le vom obține să fie serioase, ca să nu poată fi puse sub semnul întrebării. Deci așteptăm un raport cât se poate de serios din acest punct de vedere. Sper să dezvoltăm în felul acesta un instrument foarte valabil. Mulțumesc tuturor celor implicați. Pe 30 mai vom supune la vot acest raport în comisia noastră, în comisia LIBE. Votul a avut loc ieri, în ITRE votul are loc pe 8 mai și votul final va avea loc în plenara din uh, iulie, înainte de pauza de vară. Deci, doresc mult succes tuturor celor implicați. Și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi este punctul 5 de pe ordinea de zi, implementarea legislației UE în domeniul apei în perspectiva adoptării unei abordări generale a provocărilor europene în domeniul apei iar aici specialistul nostru în problemele apei este Richard Zeber și colega Edith Estrela și de asemenea Jan Gebrandi. Îi dau cuvântul întâi lui Richard Zeber. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, uh, uh, find... Într-adevăr, trebuie să ajungem la niște soluții de compromis, trebuie să îmbunătățim propunerea comisiei, trebuie să reducem poverile administrative, să avem date mai bune. Așa cum a spus antevorbitorul meu, cu toții suntem de acord cu acest lucru și aș putea să continu în această direcție încă mult timp de acum înainte, ceea ce ne arată că există totuși o poziție comună în Comisia pentru Mediu. Poate acesta este motivul pentru care lucrurile stau așa de bine. O să trec la limba maternă, totuși. Doamnelor și domnilor, vorbim acum despre politica în domeniul apei. Și este vorba despre un raport de inițiativă pe care l-am decis Uh, noi în Comisia Envi și vreau să vă descriu cadrul general în care ne aflăm în clipa de față. Avem directiva cadru din anul 2000 privind apa, care ne impune anumite obligativități și care obligă statele membre să ia măsuri, să elaboreze planuri pentru ca până în anul 2015 eh, nivelul ecologic al tuturor apelor din Europa să fie corespunzător vreau să vă spun că este o piatră de hotar inclusiv în legislația europeană. Nu se mai face diferențiere între diversele bazine hidrografice, ci există o reglementare cadru valabilă pe întreg continentul privind calitatea apei. Și este, au fost definite stadiul ecologic și chimic corect pentru Europa. Deci, deci, acum noi avem această propunere, inclusiv în ce privește substanțele prioritare pe care trebuie să le analizăm și va trebui să vedem ce înțelegem noi printr-o această stare bună din punct de vedere chimic. De asemenea, ă, este nevoie de o definiție amplă în ce privește uh, Um, calitatea ecologică a apei. În legătură cu bazinele hidrografice, iarăși 60% din apele Europei au un caracter transfrontalier. De aceea este foarte important ca politica în domeniul apei să fie uh, analizată din punct de vedere comunitar, să nu ne oprim la granițele statelor naționale pentru că o rezolvare transfrontalieră este singura șansă să ajungem la efectele dorite în ce privește calitatea apei. Dacă fiecare acționează în gust doar în ce privește propriul teritoriu, lucrurile nu s-ar putea rezolva la fel de bine. În același timp, aceste planuri ar fi trebuit să fie elaborate încă în 2009, ele constituiau baza pentru analiza de sănătate pe care Comisia o desfășoară în acest sens, iar în fine, la finele acestui an Comisia dorește să emită celebrul blueprint în legătură cu ceea ce urmează să facem noi. Deci strategia Blueprint Water trebuie să se încadreze în strategia uh, Europa 2020 în ce privește o uh, durabilitate inteligentă și o utilizare inteligentă a resurselor. Și bineînțeles că apa este o resursă centrală pentru agricultură, pentru viața omului, inclusiv pentru activitatea industrială. Din acest punct de vedere, raportul pe care urmează să-l elaborez în colaborare cu raportorii din umbră dorește să uh, rețină tot ceea ce înseamnă așteptările noastre în Parlamentul European în urma propunerii făcute de Comisie uh, în domeniul calității apei. Noi în clipa de față avem o consultare amplă cu Comisia și uh, Comisia dorește să analizeze toate doleanțele părților direct interesate pentru a ajunge la un compromis și cred că mai ales în domeniul apei acest lucru este deosebit de important pentru că vorbim despre o resursă centrală a vieții oamenilor. În raportul meu m-am concentrat asupra câtorva puncte. După cum intuiți probabil, există o legislație amplă în acest domeniu, dar implementarea legislației um, trebuie să fie îmbunătățită. Inclusiv analiza de sănătate efectuată de comisie dovedește că există mari diferențe între statele membre, inclusiv în ce privește apele reziduale și purificarea lor. Există țări în care Ehm, nivelul este foarte ridicat. În sudul Suediei, de pildă, nivelul 4 a fost atins, în timp ce în România și Bulgaria 60% din apele reziduale ajung până la urmă în apele curgătoare fără o purificare. Deci, presiunea Comisiei în acest domeniu trebuie să fie amplificată pentru ca toate statele membre să își îndeplinească responsabilitatea și să aplice legislația în domeniul calității apei. Al doilea punct important pentru mine este dimensiunea regională. Încă grecii spuneau apa curge, pantarei, dar din păcate disponibilitatea, accesul la apă um, este un element regional, depinde de precipitații, depinde de alte date topografice și geografice și transportul pe distanțe lungi este mai greu realizabil din punct de vedere politic și tehnic. Deci când vorbim despre o politică europeană în domeniul apei, trebuie să ținem seama de unități care țin de bazinele hidrografice care trebuie să constituie nucleul politicii pentru cadrul pe care dorim să îl elaborăm. Deci trebuie să ținem seama de domeniul regional și să ținem seama și de aspecte tipice pentru guvernanța la mai multe niveluri, pentru că trebuie și autoritățile regionale să fie implicate. Este vorba, în definitiv, de investiții importante în structura apei. În al treilea rând, aș vrea să subliniez că este o chestiune centrală pentru ca resursa apă să fie avută în vedere în toate domeniile politicii noastre, un mainstreaming obligatoriu. De ce? Pentru că uh, efectele asupra corpurilor de apă sunt uh, adesea uh, și uh, urmare a unor decizii care inițial nu erau strict legate de gospodărirea apei. Să ne gândim la sursele energetice, să ne gândim la gospodăriile care de asemenea au un impact asupra calității apei, la activitatea industrială și așa mai departe. Deci, sunt sectoare care nu sunt strict legate de eh, eh, cel eh, hidrografic, dar care au urmări asupra apei. Deci trebuie să ne gândim că și comisarul pentru agricultură Cioloș a introdus conceptul de greening pentru agricultură, ei bine, acum atunci am putea, prin analogie, să vorbim despre bluing în domeniul apei. Deci, um, și în Comisia Agri, de altfel, ideea a fost îmbrățișată cu generozitate. Poate că ar trebui să mai menționez câteva aspecte. Presiunea asupra resurselor de apă în viața modernă este crescândă Uh, în întreaga Europa doar 13% din resursele de apă le uh, folosim, dar există pe de altă parte și în domeniul uh, regional praguri care depășesc până la urmă aceste aspecte de durabilitate și unde apar probleme. Cel mai mare utilizator este cel de uh, producere a energiei pe lângă agricultură. Și aici utilizarea uh, surselor energetice uh, biologice este strict legată de apă și să nu uităm că nu există formă de producere a energiei cu excepția energiei uh, eoliene care nu folosește apa, pentru că și în centralele termice există apă pentru răcire. Deci există multe cicluri industriale care folosesc apa. Iar apa utilizată nu mai are aceeași calitate, câteodată ă, substanțele nutritive sunt în totalitate uzate, cum este vorba ă, ă, de sectorul agricol sau oricum este o componență modificată. Deci este în clipa de față necesar să dispunem de date uh, realiste în ce privește utilizarea corpurilor de apă pentru a putea configura o politică mai rezonabilă în domeniul apei. Oricum, este necesar să utilizăm resursele de apă într-o manieră mai eficientă, iar aspectele cantitative trebuie să fie uh, corelate cu aspectele calitative. Dar uh, să știți că uh, nu va exista o directivă obligatorie pe plan comunitar de a face duș, ci uh, este um, adesea se întâmplă ca în presă să existe um, articole critice la adresa unor încercări de suprareglementare într un eh, domeniu. Deci, eh, noi vom avea în continuare posibilitatea asigurată de a face duș în Europa. Eh, nu va trebui din acest punct de vedere să ne schimbăm uh, obiceiurile, pentru că există alte sectoare în domeniul agriculturii sau al producerii energiei de a reglementa utilizarea apei. Deci, piața face tot felul de oferte în acest domeniu, dar nu este nevoie ca în toate domeniile să existe și reglementări comunitare. Trebuie să ne gândim însă la reutilizarea apelor reziduale la acest concept de grey water, ape reziduale din gospodării care uh, nu sunt puternic poluate. Ar trebui să vedem dacă din acest punct de vedere se poate crea o piață, dacă există un interes deosebit, mai ales în sudul Europei. În același timp, ar trebui să folosim toate instrumentele pe care directiva cadru privind apa le oferă deja, să ne gândim și la instrumentele de economisire, de sporire a eficienței, și aș vrea să spun cu toată claritatea că este un drept al omului fundamental de a avea acces la resursele de apă. Și uh, nu trebuie să comitem însă greșeala de a stimula până la urmă un consum mai mare al apei în gospodăriile oamenilor. Deci, nu dispun de altfel de date solide în Europa în ce privește acest aspect. Este nevoie încă de a discuta în acest domeniu în legătură cu aplicarea directivei cadru. Dar ceea ce ar merita să fie meditat pe plan european este utilizarea mai bună a fondurilor europene. Constat că țări cum este România au uh, domenii în care se poate investi în ce privește în structurile legate de apă și că, uh, apă și că există bani în buzunarele comisiei din acest punct de vedere. Comisarii Han și Potocnic poate ar trebui să colaboreze pentru a vedea cum putem ajuta această țară să transpună în practică prevederile directivei cadru, pentru că uh, simpla critică nu constituie un ajutor suficient pentru a înlătura efectele nedorite. În ce privește foaia de parcurs, probabil că președintele o va prezenta în ce mă privește, vreau să vă spun că m-am bucurat să pot colabora cu celelalte grupuri politice și sunt deschis pentru uh, propuneri de modificare. Proiectul meu constituie o bază de discuție și aștept cu interes uh, să aflu uh, ce așteptări au colegii mei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Richard Zeber. Un subiect foarte complex, politica în domeniul apei în Uniunea Europeană și alți colegi consideră că așa este. Și voi da cuvântul acum uh, colegei Edith Estrela, este raportoare din umbră din partea grupului SJD. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș vrea să vă spun că apreciez foarte mult activitatea desfășurată de Richard Zeber. Cred că este un raport bun. Și cred că împreună vom putea găsi o soluție de compromis pozitivă. În ce privește penuria de apă, seceta, nu sunt probleme de ieri de astăzi, dar situația s-a acutizat în ce privește uh, accesul la apă. Multe teritorii, multe persoane sunt afectate de secetă, aproximativ 20%. Uh, um, și uh, în ultimii ani seceta um, um, a însemnat până la urmă 5 uh, miliarde de euro pagubă. Seceta a um, afectat peste 10 milioane de persoane din teritoriul european și a însemnat până la urmă pagube de milioane de euro. Dar ea s-a făcut simțită și în Europa Centrală și în Europa de Nord, deci ă, situația se pare că se agravează în urma schimbărilor climatice și afectează sectoare importante ale economiei, energia, agricultura, iar pentru consumatorul de apă în Europa devine o problemă, iar pentru agricultură agricultură, care este sectorul care consumă cel mai uh, mult apă în sudul Europei, devine o problemă. Deci schimbările climatice vor avea un impact enorm asupra uh, ciclii toxicității apei în natură, efectele um, meteorologice vor avea un impact calitativ și cantitativ, pentru că și calitatea apei se schimbă. În Portugalia, de pildă, pe 5 februarie 68 din teritoriul Portugaliei a fost lovit de uh, secetă. Deci uh, trebuie să dezvoltăm o politică coerentă care să încerce să contracareze schimbările climatice. Iar pe plan european, politica privind apa trebuie să se concentreze pe economisirea apei și pe utilizarea eficientă a apei. Potențialul de economisire este enorm și totuși Uniunea Europeană încearcă până la urmă să risipească aproape 50% din cantitatea de apă, utilizând-o într-un mod ineficient. Deci, propunerile care sunt prezentate de raportor sunt cât se poate de binevenite, inclusiv în ce privește reciclarea apelor uzate și uh, eficiența Uh, este, constituie o provocare mare. Prin uh, finanțele publice trebuie să încurajăm statele membre să respecte uh, și să folosească fondurile structurale pentru a îmbunătăți infrastructurile care utilizează apă. Deci trebuie să stimulăm o cultură în a economisi apa și asta și prin campanii publice de sensibilizare și informare a cetățenilor. Apa este un bun public, dar uh, ea trebuie să fie uh, accesibilă tuturor și în acest scop fiecare trebuie să uh, reducă consumul și să evite risipa. Noi am făcut tot felul de propuneri în acest sens, inclusiv de abonamente, de asemenea de încercare de recuperare a banilor Um, um, pentru că în uh, ce privește niște calcule efectuate de OECD în acest sens, există posibilitatea de a reduce costurile. Apa trebuie să uh, constituie un bun fundamental pentru umanitate și de altfel și adunarea generală a Națiunilor Unite a adoptat în acest punct de vedere un document. Mulțumesc, Edith Estrela. Într-adevăr, apa este un bun comun și tocmai de aceea cred că uh, atât de mulți colegi doresc să intervină astăzi. Corin Lepaj uh, va avea următoarea intervenție și bun venit uh, din nou în grupul nostru după campania electorală. Bună ziua, domnule președinte, vorbesc în numele colegului meu, Brody, și în numele grupului ALDE. Întâi de toate aș vrea să vă mulțumesc, să-i mulțumesc domnului Ziber în numele grupului pentru calitatea raportului său. Apa, așa cum a fost spus aici, este o resursă esențială pentru agricultură, industrie, transport, turism, dar și pentru sănătatea oamenilor problema utilizării apei, deci trebuie să se bucure de o mai mare atenție. Și de aceea grupul ALDE salută proiectul de raport al domnului Ziber și viitoarea propunere pentru salvgardarea resurselor apei în Uniune, care trebuie să fie prezentat în noiembrie de comisie. Dacă dorim să avem o situație bună în 2015, domnule președinte, trebuie să ne axăm pe două aspecte. Punerea în aplicare eficientă a politicii europene pentru apă și coordonarea acestei politici cu alte politici europene, în special politica agricolă comună. Aceste aspecte importante sunt menționate în raportul domnului Zibar, însă am vrea să fie prezentate mai în detaliu. Așa cum a spus colegul nostru, 40% uh, din apă este irosită în Europa și deci trebuie făcute multe lucruri. Îmbunătățirile tehnologice trebuie să permită reducerea cu 40% a resurselor de apă. Agricultura și industria sunt mari consumatoare de apă, fiindcă 80% din resursele de apă sunt utilizate aici. Domnul Gerbrandi vrea să sugerează ca accentul să fie pus pe o utilizare mai eficientă a apei în aceste sectoare. Agricultura este cea mai mare consumator de apă în Europa și de aceea trebuie să existe un preț pe care îl plătește conform principiului poluatorul plătește, care se regăsește în raport. Aici putem face progrese în ceea ce privește eficiența utilizării resurselor. De asemenea, colegul meu vrea să sublinieze că ne aflăm la un moment de răscruce. Conferința Rio Plus 20 va fi ocazia de a juca un rol lider noi ca europeni pentru a promova uh, eficacitatea utilizării resurselor de apă. Asta ne va permite să avem un orizont politic clar, să economisim uh, fondurile publice care sunt în reducere, să creăm locuri de muncă și să reducem irosirea acestei resurse, precum și să îndeplinim obiectivul pe care și l-a asumat în domeniul apei Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vielen Dank, Corinne Pasch. Dann als nächstes spricht Ines mulțumesc, Gracias, presidente. Sí, la verdad, felicitar al señor Seber por, eh, por su... Vă mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului Seber pentru proiectul său de raport. Cred că are idei uh, creative, ca și de obi- ca de obicei. Aș dori să spun că ar trebui să ne amintim uh, comunicarea cu privire la penurile de apă. Unele țări uh, se confruntă și cu mari inundații. Trebuie să nu uităm asta și să avem un cadru legislativ corect care să se refere la toate aspectele uh, ce țin, printre altele, și de penuria de apă directiva cadru va fi baza, însă există unele probleme cu privire la implementare aici. Aș sprijini uh, sancțiuni în țările care uh, încalcă directiva, inclusiv în țara mea. Din câte am înțeles, datele cu privire la uh, scurgeri și pierderi sunt foarte importante. Aici există, sigur, un potențial foarte mare, mai ales în domeniul agricol și industrial. Avem și apele reziduale domestice, menajere. Dar este nevoie de voință politică pentru a Uh, obține rezultate. Prețul apei uneori este prea mare. Uneori uh, există, uh, trebuie căutate alte formule în ceea ce privește um, apele menajere. Acest criteriu albastru, să spunem așa, acest bluing, uh, ar trebui uh, să se menționeze acest lucru și la uh, utilizarea apei. 1% din cheltuielile uh, zonelor dezvoltate să fie alocate aici. Apoi, în ceea ce privește conștientizarea, ar trebui să fie mai bine formulat acest lucru. În Spania încă se crede că apa vine dintr-un râu care merge, că în Spania încă se crede că un râu care se scurge în mare este risipă. Poate ar trebui să explicăm totuși că nu este așa. Apoi, o abordare europeană pentru statele membre și uh, sprijin pentru statele cum ar fi România. Da, sunt de acord. Și încă un aspect, uh, locuri de muncă în uh, domeniul ecologiei. Există un potențial aici. Uh, eficiența apelor, uh, utilizarea eficientă a resurselor, toate acestea pot fi incluse în acest raport. Ar fi un element important uh, de menționat, un mesaj de transmis celor care au voință politică, astfel încât să se creeze și locuri de muncă peste tot. Mulțumesc. Doamna Belie, apoi domnul Crisohelos. Este vorba de doi co-raportori. Doamna Belie, am să vă rog să uh, fiți succintă. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur colegilor mei și vreau și eu să mulțumesc domnului raportor, domnul Zibar, pentru uh, această bună bază de discuții. Sunt sigură că vor exista discuții, asta nu o să miră pe nimeni. Vreau să vă mulțumesc, fiindcă este adevărat că acest raport este o bună bază de discuții, așa cum am spus, și vreau să vă mulțumesc pentru că ați reluat principiul acesta al poluatorului care trebuie să plătească și să mergeți mai departe spunând utilizatorul plătește. Vă mulțumesc pentru legătura pe care o faceți între diferitele regulamente referitoare la uh, conservarea apei și de asemenea alte directive, directiva Habitat, păsări, deci ați făcut legătura și cu biodiversitatea. De asemenea, ați menționat și Rio Plus 20, următorul summit global, unde se va discuta despre apă, fie că e vorba de apă dulce sau maritimă pentru a putea promova propunerile Uniunii Europene și vă mulțumesc fiindcă nu spunem suficient de mult asta, despre faptul că uh, încercăm să stimulăm dezvoltarea principiului participării și asocierii societății civile și uh, cetățenilor în ceea ce privește gestionarea apelor în cadrul directivei cadru privind apa. Acestea fiind spuse, am spus, e vorba de o bază de discuție și un element care reiese din raport, care se bazează pe un regulament și cinci directive în ceea ce privește conservarea apei, principala problemă la nivel european este aplicarea acestor dispoziții și existența sau nu a unei voințe politice de a pune cu adevărat în aplicare recomandările la nivel european și dispozițiile. Prin urmare, în cadrul acestui raport este important să stipulăm o serie de uh, elemente din mai multe domenii, agricultură, energie, industrie, să spunem care este poziția noastră pentru a ajuta statele membre să ia măsurile adecvate. În acest sens și având în vedere diferitele amendamente pe care le vom depune în numele ecologiștilor europeni, cred că este important să reafirmăm uh, și să păstrăm termenul 2015 și să nu-l amânăm până în 2020. Și de asemenea să precizăm că excepția prevăzută uh, la această, excep- la această aplicare nu trebuie să devină regula, fiindcă de regulă cam așa se întâmplă din păcate. Și de asemenea să menționăm mai explicit că apa este un patrimoniu comun al umanității și Parlamentul poate cere respectarea gestionării publice a resursei acesteia și nu promovarea gestionării private. De asemenea, în acest raport putem menționa diferitele specii din directiva Habitate și Păsări, care sunt direct vizate de conservarea mediilor acvatice și, de asemenea, ar fi important să spunem că și domeniul energiei nucleare este printre cei mai mari consumatori de apă. Este acesta obiectul um, discuției după acest raport, dar putem să menționăm încă o dată acest nou sector energetic și anume gazele de șist, petrolul de șist și uh, impactul pe care l-au asupra apelor și apoi în domeniul agriculturii să stabilim niște obiective în ceea ce privește utilizarea de nitrat și de pesticide și să uh, intensificăm aceste obiective, să cerem ca ele să fie generalizate poate în ceea ce privește regulamentul privind studiile de impact, să spunem că a, toate aspectele care țin de apă să fie reevaluate, să facem studii de impact în toate sectoarele care pot să includă conservarea apei și cred că o politică integrată este foarte importantă dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele și trebuie să readucem în discuție nevoia unei directive cadru privind solurile, care fără îndoială va participa la obiectivele noastre de conservare a resurselor de apă. Cam astea sunt amendamentele pe care să le aducem în numele ecologiștilor. Unele dintre ele vor da naștere la discuții fără îndoială, așa că o să ne revedem în următoarele zile și săptămâni. Obiectivul însă este unul comun, lucru care se resimte în această bază de lucru și încercăm să uh, atingem aspecte cantitative și calitative în ceea ce privește conservarea apei la nivel european și global în următoarele decenii. Mulțumesc! Next speaker. Vă mulțumim! Urmează domnul co-raportor, domnul Crisohelos, din partea verzilor, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, cu acest raport dorim să constatăm cum este aplicată directiva cadru cu privire la apă. Bineînțeles, există îmbunătățiri și progrese, însă există provocări la nivel regional, mai ales în ceea ce privește calitatea și cantitatea apei dar și în general în ceea ce privește administrarea apei. Directiva cadru privitoare la apă este o inovație exemplară în domeniul ecologic pentru apă, dar și pentru uh, politica de mediu în general. Avem însă probleme de implementare și de uh, punere în legătură cu alte politici sectoriale. Mă tem însă că amânarea anumitor măsuri până în 2027 uh, este exagerată. În unele țări există așteptări ridicate cu privire la gestiunea uh, apei. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să uh, Um, ia în vizor respectarea acestei directive, astfel încât statele membre să nu mai aibă posibilitatea să facă derogări, să amâne implicarea măsurilor, implementarea măsurilor. Uh, directiva trebuie să se um, aplice până în 2015, nu până în 2027 sau 2050, cum doresc unii. Uh, nu se poate uh, de asemenea să se implementeze corect lucrurile dacă nu se ia în considerare și cererea de apă. Apa se referă și la multe alte politici, la industrie, la agricultură și așa mai departe, iar aceste legături cu aceste sectoare nu sunt suficient de bine dezvoltate și avem nevoie de asta pentru a avea o politică bună în domeniul resurselor de apă. Schimbările climatice cu siguranță vor uh, afecta uh, ciclul apei. Uh, cu siguranță raportul este o bună bază, dar există unele lipsuri, o subestimare a anumitor baze din directiva cadru apei, referitoare la apă. În primul rând, gestiunea apei se face referire uh, la apă și la gestiunea acesteia, însă este vorba de um, um în general um, de mari uh, fluvii. Se vorbește despre Uh, industrie și așa mai departe, dar apa este foarte importantă și pentru ecosisteme. Foarte bine v-ați referit la umanitate, dar lipsesc ecosistemele. Iar apoi, monitorizarea apei nu trebuie să fie făcută numai pe baza elementelor fiziochimice, ci trebuie să fie incluse și uh, trebuie să fie incluse efectele asupra ecosistemelor. În raportul final este important să fie luat uh, luați în considerare și factorii regionale, autoritățile regionale. Sistemul, uh, trebuie să existe sisteme de participare, astfel încât deciziile care se iau să fie echilibrate și să fie în interesul tuturor celor uh, implicați și uh, a sectorului public în general. Și nu trebuie să ne referim numai la anul 2015 și în niciun caz nu trebuie să ne referim la 2027. Anul de, referire, de referință trebuie să fie 2015, pentru că dacă nu, transmitem un uh, semnal greșit statelor membre care doresc amânări și derogări. Este clar, după părerea mea, că gestiunea cuprinzătoare a apei uh, trebuie să cuprindă o ierarhizare a obiectivelor, mai puțină utilizare, mai puțină irosire, acest lucru este, este important, însă în gestiunea comună a apei de ploaie există potențiale enorm, potențial enorm. În momente de uh, austeritate se creează noi posibilități de dezvoltare uh, și uh, inovare și de locuri de muncă în acest domeniu iar mijloacele disponibile în diferitele fonduri ar trebui să fie utilizate mai bine. Există instrumente care aplică uh, acest, uh, această directivă la nivel uh, european, dar trebuie luat în considerare și nivelul național și regional, pentru că aplicarea uh, nu este uh, cea mai bună. Mijloacele economice, nu, uh, instrumentele economice nu au fost utilizate uh, în mod adecvat. Uh, este important să subliniem faptul că apare o dimensiune ecologică foarte puternică ce trebuie să fie luată în considerare în toate domeniile și aceste lucruri trebuie să fie consolidate. Vă mulțumesc, cu aceasta am încheiat intervențiile raportorilor din umbră. Propun să închid acum lista de vorbitori, am să vă spun cine este pe ea și am să vă rog ca să vă rezumați la aproximativ două minute intervențiile, pentru că avem și alte puncte pe ordinea de zi care se referă și la apă, și anume gazul, gazul de șist, și trebuie să ne asigurăm că toată lumea poate interveni. Urmează doamna Antonescu, Karl-Heinz Florenz, Prodi, Haimas, Oconi, Moconaite și Judith Mercris. Am uitat pe cineva? Se pare că nu este cazul. Am să vă rog acum, doamna Antonescu, să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur și eu colegilor care îl felicită pe uh, Richard Zeber pentru concluziile proiectului de raport. Cred că dumnealui a reușit uh, să surprindă foarte bine principalele aspecte pe care trebuie să le avem în vedere atunci când vorbim despre o politică europeană în domeniul apei uh, și cred că recomandările din uh, cadrul acestui raport trebuie incluse în uh, viitorul plan pentru salvgardarea resurselor de apă ale Uniunii Europene. Este necesar ca statele membre să se concentreze pe punerea în aplicare a legislației cu privire la apă și pentru că țara din care vin a fost menționată România a fost menționată de câteva ori în cadrul întâlnirii de astăzi. Uh, susțin și eu părerea uh, colegului uh, și anume ca um, să avem măsuri ferme din partea Comisiei în cazul în care se sesizează încălcări a dreptului în domeniu cu privire la apă și de asemenea și utilizarea fondurilor structurale în îmbunătățirea infrastructurii apei și aș face uh, o mențiune că s a început deja uh, uh, pe, a început, am început să, să luăm măsuri în acest, în acest sens și vreau să vă spun că regiunea, spre exemplu regiunea din care vin, în regiunea din care vin cea mai mare investiție este, care este derulată din fonduri structurale este derulată de compania de apă, Uh, și vizează extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și recuperarea apelor uzate și aceasta se face prin uh, programul operațional sectorial uh, mediu. Deci pași se fac, sigur că mai sunt multe lucruri de făcut. Sunt de acord cu raportorul care a, susține că aspectele privind apa trebuie să integrate în toate domeniile de politică. Uh, cred că trebuie să, uh, să punem accent pe utilizarea eficientă, eficientă a resurselor uh, de apă și cred că un rol extraordinar de important îl are informarea și educarea publicului și aici mă opresc pentru că mi-am depășit timpul de intervenție. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Karl-Heinz Florenz und darauf... Vă mulțumesc. Urmează Karl-Heinz Florenz, iar apoi, iar apoi Vittorio Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție pentru că directiva cadru privitoare la apă a, a fost elaborată într-un moment în care și eu uh, am participat, am fost și raportor din umbră. Richard Zebar a făcut o muncă excelentă și nu pot decât să-i mulțumesc pentru asta. Dar permiteți-mi să vă atrag atenția asupra următorului fapt. Toată lumea care a intervenit astăzi a spus lucruri pe care le-am auzit uh, și acum 15-18 ani. Atunci ne-am promis să facem tot ce se putea face. Și dacă ne uităm ce facem fiecare la noi în țară, și nu vorbesc despre România și Bulgaria, vorbesc despre vecinii mei. Uh, eu uh, locuiesc între râul Mas și râul Rin și când mă uit ce s-a făcut, este destul de dezamăgitor. Suntem pe calea cea bună, însă există uh, un râu uh, în rinul inferior care trece prin țările de jos. Și aici putem constata ce fel de uh, uh, tipuri de uh, lipici, de exemplu, ce fel de uh, uh, lipici se folosește în anumite fabrici într-o anumită țară francofonă vecină. Țările de jos trebuie să curețe aceste deșeuri um, care sunt devărsate în Franța. Nu așa mi-am închip, mi închipuit eu uh, Europa. Și în Germania situația este la fel, nu este vorba numai de apă în general. Trebuie să uh, ne dăm seama că în ceea ce privește aplicarea suntem atât de, de liberali uh, regulile jocului sunt atât de uh, largi, unii au uh, reguli de aplicare prusace, alte, alții reguli uh, de tip roman. Eu astăzi n-aș mai vota pentru cele mai bune, pentru cele mai ridicate standarde, aș vota pentru standarde care să fie puse în aplicare. Iar când uh, Richard Zeber se referă la profesia mea, agricultorii, Îți spun, dragă Richard, în ceea ce privește politica agricolă, eu sunt foarte relaxat dacă regulile jocului sunt aceleași peste tot. Dacă există în, în um, Uniunea Europeană uh, încă pesticide care, sau erbicide care la noi în uh, Germania sunt interzise de ani de zile și noi le regăsim în apa noastră, e bine, acest lucru ne supără. Când auzim că va exista o directivă cu privire la pesticide, când îmi spuneți că există o directivă cu privire la pesticide, există țări care nici măcar nu au citit-o. Avem deja o directivă în care se interzic foarte multe uh, lucruri și din ce în ce mai des găsim astfel de pesticide în apă. Mulțumim, Carlenț Florent. Aș dori uh, să, uh, corect, să te corectez, Carlenț Florent. Uh, Uh, aplicarea uh, nu are nimic de a face cu liberalismul. Președintele intervine, dau cuvântul următor, domnului Prodi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Prodi pentru acest uh, raport. N-am reușit să găsesc sau să aud în această dimineață menționarea rolului pe care îl joacă rezervele de apă. Și, de asemenea, există probleme legate cu ridicarea nivelului mării cauzate de topirea ghețarilor. Prin urmare, aceste depozite, această înmagazinări de ape în aceste zone pot să fie foarte importante din acest punct de vedere ca rezerve de ape, apă. Vreau să menționez și problema zonelor urbane, fiindcă după impermeabilizare, apa nu mai poate pătrunde în profunzime și atunci trebuie să promovăm o politică de injecție pozitivă a apelor pentru, în zonele urbane pentru a ne asigura că se formează astfel de rezerve de apă. având în vedere că în prezent există tehnologii foarte avansate care permit acest lucru, permit tratarea apelor reziduale urbane și por, pe, permit să se facă această împărțire între apele meteorologice, cele gri și cele negre, negre care au și ele uh, importanța lor. Prin urmare, se poate face tratarea diferențiată a acestor ape și acest lucru ar permite recuperarea de materiale interesante și dacă epurarea se face peste o anumită limită, aceasta poate fi folosită, această apă poate fi folosită pentru reinjectarea în sol. Și aș vrea să vă amintesc aici și chestiunea care ține de schimbările climatice și de adaptarea la schimbările climatice. Trebuie să încercăm să păstrăm apa cât mai mult posibil acolo unde cade pentru a permite încărcarea acestor um, pături ale solului și pentru a reduce posibilele efecte negative ale lipsei ape, apei. Și aș vrea să avem în vedere bonificarea solurilor contaminate, fiindcă dacă vorbim de soluri contaminate, acestea pot contamina rezervele de apă. Deci vorbim despre o reorganizare foarte importantă și cred că aici e locul potrivit să introducem acest subiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează colega Clas și doamna Reimers poate să se pregătească. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Richard Zeber pentru raportul său și recomand tuturor să-l citească de la început până la sfârșit, uh, inclusiv justificarea, uh, expunerea de motive. karl Hans Florenz a spus că problema apei ne preocupă de mai mult de 10 ani și ne va preocupa în continuare iar directiva cadru referitoare la apă este totuși un, un moment cheie. Și este într-adevăr uh, un pas important uh, cel acest, al acestui raport. Auzim de, de foarte multe programe ce țin de penuria de apă. Europa este foarte diferită. Avem nevoie, și Richard Zeber scrie asta în raportul său, o, de o viziune diferențiată. Nu putem economisi apă în Danemarca în Finla- uh, și în Finlanda. Avem nevoie de alte reglementări. Trebuie pur și simplu ca apa să fie, uh, de exemplu, uh, trimisă prin țevi la o mai mare presiune pentru ca acestea să nu se murdărească atât de tare. Când vorbim despre agricultură, doamna Lepage a zis că agricultura este cel mai mare consumator de apă. Este corect, însă agricultura este și uh, cea care are cea mai mare răspundere pentru ca apa să fie curată. Eu eram, am fost raportoare pentru directiva referitoare la apa freatică și am constatat foarte clar că apa uh, trece prin foarte multe straturi și durează foarte mult până ajunge din nou în, în pânza freatică. Mă îndoiesc că putem uh, curăța toate solurile, însă avem principiul precauției Aș, și numai acesta, cum este prevăzut în directiva cadru pentru apă, este cel care trebuie să fie subliniat. Nu, este, nu are voie să existe poluare. Și aș mai dori să îl citesc pe Richard Zeber când spune că apa ar trebui să fie integrată în toate domeniile politice. Acest lucru este foarte important. Și încă o remarcă referitor la ce spunea Karl-Heinz Florenz, corect, am avut um, proceduri diferite, dar am, am schimbat asta cu directiva și regulamentul referitor la pesticide și de aceea ar trebui să vedem uh, care alte directive ar mai putea fi uh, prevăzute în acest raport, pentru că și ele contribuie la uh, calitatea apei. Mulțumesc! Iată, aveți uh, un fost raportor cu privire la uh, pesticide alături de noastră. Brita Reimer. Mulțumesc! Și eu aș dori să spun că baza de discuție este foarte interesantă se constată că există diferențe în statele membre Există state membre în care aplicarea a fost foarte conservatoare și nu s-a schimbat mare lucru. Dar știm cu toții că apa curge și pe pământ și sub pământ, curge prin mai multe state membre și trebuie să ne asigurăm că utilizarea apei uh, și știm că apa, um, utilizarea ei are uh, efecte diferite. Apele nu mai sunt poluate numai de agricultură, ci și de um, orașe și uh, sate, uh, însă în momentul în care apa este deja poluată când intră în uh, când este utilizată de către agricultor, nu putem să-i acuzăm numai pe agricultori. Trebuie nu numai să spunem că cine utilizează cel mai mult poluează cel mai mult, pentru că utilizarea apei este dif- diferită. Un menaj uh, o utilizare a apei uh, menajere poate să, pol, să ducă la mai multă poluare decât o utilizare în agricultură. Avem uh, legislație foarte strictă referitoare la utilizarea fertiliz uh, fertilizanților și a pesticidelor. S-a făcut mult în, această, în acest domeniu și trebuie să recunoaștem asta. Avem nevoie de asemenea de noi tehnologii, trebuie să ne asigurăm că lucrăm uh, în mai multe domenii politice, că luăm în considerare uh, Orizont 2020, pentru că cu cât sunt mai moderne tehnologiile, cu atât mai puțin poluată va fi apa. Și de asemenea trebuie să ne asigurăm că totul este mai orientat înspre piață, pentru că uh, oamenii se gândesc la uh, portofelul propriu, bineînțeles, și numai așa putem îmbunătăți apa. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție scurtă, fiindcă au fost puse multe lucruri deja. Vreau să felicit raportorul pentru munca minunată făcută și să-i spun cât de încântat am fost să împart cu el raportul pe apă pe care l-am redactat pentru Forumul Mondial pentru Apă. Această rezoluție a fost analizată de experți uh, Ehm, și a fost considerată ca fiind una dintre cele mai ambițioase rezoluții, mai ales având în vedere faptul că am menționat Convenția Națiunilor Unite din 97 privind cursurile de apă internaționale și tot ce decurge de aici. Și în acest sens, vreau să-i spun lui Karl Heinz că sunt de acord cu analiza pe care au făcut-o. Nu este aici, cred că îi se va transmite acest lucru. Trebuie să insistăm pe acest lucru. De asemenea, vreau să spun că noi, în Franța și în alte state membre ale Uniunii, uh, vedem semnele unei secete îngrijorătoare care ne confirmă că apa este o resursă rară și că trebuie să facem tot ce putem pentru a o conserva și pentru ca cetățenii industria, agricultura și așa mai departe, să poată să fie sensibilizați față de această problemă. Am participat la o acțiune umanitară de 15 zile de curând, în care n-am avut nici apă, nici electricitate și vă pot confirma că Uh, țările terțe care se confruntă permanent cu aceste probleme au mari nevoi uh, pentru apă și apă curată în acest, în acest sens. În ceea ce privește raportul pe care îl discutăm, este complet și evident corespunde poziției mele. Voi depune câteva amendamente, totuși, pentru a menționa Forumul Mondial al Apei în articolele care se referă la situația apei în lume, apoi apa și societatea. Aș vrea să se stimuleze un dialog între actorii economici, am menționat aici agricultura, industria, de asemenea cetățenii, la fel, în ceea ce privește integrarea problemei apei, Richard Ziber a abordat problema politicii de coeziune, a politicii regionale și eu aș vrea să spun că țările cum sunt Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, care nu mai au acces la fonduri europene pentru finanțarea infrastructurilor care țin de apă, au totuși nevoie de aceste fonduri pentru că infrastructurile lor de uh, epurare și de alimentare cu apă, au ajuns uh, la vârsta pensionării, 60-70 de ani, și au nevoie să evolueze pentru a implementa noile tehnologii. Lucru esențial de menționat în raport. Mulțumesc! Frau Kollegin, Vă mulțumim! Doamna Mocunaite urmează. Și doamna Merchis poate să se pregătească. Vă rog, doamna Măcunaite, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mă raliez felicitărilor adresate raportorului. Aș dori să menționez două aspecte. Salut prevederea din raport privind uh, informarea informarea opiniei publice în ce privește poluarea surselor de apă. Oamenii ar trebui să conștientizeze că uh, în ce privește absorbția uh, mijloacelor uh, puse la dispoziție de Uniunea Europeană, este necesară și o bună administrare a surselor de apă și a epurării apelor reziduale și că există și riscul poluării apei marine. Deci, uh, instalațiile de epurare a apelor uh, trebuie să fie îmbunătățite, modernizate și uh, ținând seama de dificultățile economice existente în statele membre, această modernizare a stațiilor de, de epurare uh, înseamnă o povară pentru bugete. Poate tocmai de aceea trebuie să existe un accent deosebit pentru finanțarea acestor rețele de epurare a apelor reziduale și trebuie să se afle și în atenția noastră eventual pentru a găsi mijloace suplimentare. Mulțumesc, Judith Merkis, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu domnului Zebar pentru această prezentare completă a situației, deja s fost solicitat în acest sens și ne-ar plăcea să vedem care sunt um, continuările acestui raport. Acum, să mă refer la cele spuse de domnul Florenț. Țările de jos se află um, lângă o deltă foarte importantă și ne afectează ce se întâmplă în alte țări. Rinul una dintre, este una dintre căile navigabile cele mai importante din Europa și pe noi ne preocupă calitatea apei, fiindcă uh, ne uh, extragem apa din Rin și acest lucru ne afectează. Este o, de o importanță economică foarte mare pentru țările de jos. Și um, am implementat în mod corect directiva cadru privind apa, ne-am asigurat că avem și o monitorizare foarte bună. În al doilea rând, așa cum s-a spus, trebuie să existe stimulente pentru abordarea poluării la sursă Ați vorbit despre substanțe poluante, dar vorbim despre substanțe care nu pot fi întotdeauna eliminate, cum ar fi fosfații sau antibioticele. Trebuie să existe o piață pentru antibiotice second-hand sau fosfați utilizați. Toate aceste lucruri trebuie abordate împreună pentru a uh, stimula reutilizarea la sursă și ar trebui să încercăm să avem o legislație care să asigure separarea la sursă și reutilizarea acestor substanțe. Ca ultim comentariu, cred că nu um, ne gândim că um, economia biologică va fi una care are un consum ridicat de apă. Trebuie să vedem ce va însemna asta pentru resursele de apă și pentru implementarea acestor directive. Mulțumesc, doamnei Marcos. În felul acesta am epuizat lista vorbitorilor și eu doresc să-l felicit pe Richard Zeber în ce privete această abordare complexă, inclusiv uh, printr-un uh, apel la colaborare cu utilizatorii și cu ceea ce uh, poate însemna o corelare a politicii în domeniul apelor cu utilizarea energiilor regenerabile, inclusiv de utilizare a um, apei din mări i oceane prin dezalinizare și alte domenii ale politicilor apelor. Dar uh, um, uh, ideea uh, de a um, diminua numărul dușurilor pe care uh, europenii trebuie să le facă mi-a plăcut în mod deosebit. <laughs> Sper ca populiștii din acest domeniu să nu aibă câștig de cauză. Acum dau cuvântul Comisiei și din partea Comisiei, domnul Gasparnieti este prezent în sală. Doriți să interveniți, să reacționați la spusele raportorului? Mulțumesc și eu doresc să felicit pe raportor pentru calitatea muncii desfășurate și pentru calitatea primei dezbateri în această comisie care a avut loc astăzi. Doresc să uh, Uh, asigur pe raportor și pe dumneavoastră, domnule președinte, că nu există niciun fel de intenție din partea Comisiei de a uh, uh, propune o anume cantitate de apă pentru fiecare duș și a numărului de dușuri pe care am avea dreptul să le facem pe săptămână. Deci asta pentru a răspunde la această provocare. Dar cred că trebuie să repetăm că există și principiul subsidiarității și principiul proporționalității care sunt înscrise în tratat. Iar în ce privește aspectul cantității apelor utilizate, din păcate trebuie să existe și o regulă a unanimității în uh, ce privește deciziile luate uh, deci ă, este ă, greu cu cât Uniunea Europeană are mai multe state membre. Iar în ce privește seceta și lipsa de apă în anumite regiuni, directiva cadru privind apa Uh, nu poate să aibă efecte generale, este vorba și de cantitatea apei freatice uh, care este importantă în statele membre și uh, din păcate, nu este vorba doar de o timiditate a legiuitorului în acest domeniu, dar există anumite rigori care ne obligă să ținem seama de aspectele cantitative. Analiza care a fost făcută în dezbaterea de astăzi în ce privete provocările aflate în fața noastră, aspectele calitative și cantitative ale apei, trebuie să avem în vedere și schimbările climatice. S-a subliniat că regiuni care până acum nu au fost afectate de către secetă în februarie anul acesta deja uh, au avut dificultăți și de altfel și în anul 2003 am cunoscut fenomene de secetă care erau puțin cunoscute în anumite regiuni. Este clar că în clipa de față uh, această dimensiune regională trebuie să fie până la urmă rezolvată pe plan regional, dar este nevoie și de investiții în domeniul infrastructurii și uh, mai ales în state, noile state membre din acest punct de vedere sunt necesare eforturi, pentru că din uh, patru am început să imaginăm fonduri uh, din fondurile structurale pentru investiții în acest domeniu. Din păcate, din acest punct de vedere, progresele încă nu sunt satisfăcătoare și astăzi s-a spus de către diversi eurodeputați că este nevoie de accesarea fondurilor structurale în continuare în ce privește infrastructura. Iar în ce privește politica energetică, de asemenea, trebuie avută în vedere și politica în domeniul apei. Pentru, există și o dimensiune a utilizării energiei regenerabile și în mod special uh, a um, hidrocentralelor, dar uh, asta nu înseamnă că trebuie să golim uh, albile râurilor de apă și um, trebuie să păstrăm un echilibru între dorința de a recurge la energii regenerabile și păstrarea rezervelor de apă, care pentru populația locală, pentru un anume oraș, pentru o anume comună uh, sunt vitale. Nici nu trebuie să deviem uh, cursul apelor, uh, având în vedere și aceste necesități locale. Bun, acestea spuse, în clipa de față Domnul Richard seeber este o autoritate în domeniu și ca atare cred că va putea avea loc o colaborare foarte bună. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați acordat posibilitatea să intervin. Mulțumesc și acum îi voi da cuvântul raportorului Richard Zeber pentru a putea să reacționeze la tot ceea ce s-a spus și a face o sinteză. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegelor și tuturor colegilor pentru această receptare pozitivă a acestui raport. Am putut să constat că toate sugestiile care au fost făcute au fost pertinente și marea provocare va fi acum ca uh, ceea ce se dorește în comisia noastră să fie introdus, de fapt, în raport. Sigur că dificultatea este una strict formală, este un raport de inițiativă, avem la dispoziție 6.000 de cuvinte și raportul are de pe acum 8.000 de cuvinte, deci nu știu cum, din punct de vedere tehnic, voi reuși până la urmă să rezolv lucrurile. M-a ajutat secretariatul și până acum, dar acum va trebui ca bunele idei care au fost denunțate aici să poată fi valorificate în document Parlament. Nu va fi însă voință din partea mea dacă, din motive tehnice, până la urmă, anumite lucruri vor trebui să fie eliminate din raport. Cred că a fost un fir roșu în luările de cuvânt că apa este un subiect care are impact în foarte multe domenii ale activității noastre economice și politice. Deci ideea de mainstreaming este o idee centrală, va trebui să insistăm asupra ei, iar în ce privește calitatea apei, au fost menționate pesticidele, apa freatică, ă, de asemenea dispoziția RICI, dar ă, trebuie să ne gândim că există și o directivă directivă specială pe masa de lucru în ce privește standardele de calitate ale apei și aici toate aceste aspecte vor fi menționate. Sigur, în raportul nostru putem să facem doar o trimitere, pentru că trebuie să ne gândim la spațiul limitat de care dispunem. Comisia a tras atenția asupra faptului că um, există și rapoarte majoritare foarte diferite în ce privește măsurile cantitative, însă există unanimitate și din acest punct de vedere Comisia a fost rezervată. Opiniile din statele membre sunt foarte diferite, deci noi va trebui să ne concentrăm pe aspectele calitative. Colegii uh, au vorbit despre schimbările climatice în mod uh, corect, dar uh, să să știți că uh, vă mulțumesc pentru faptul că ați insistat asupra acestor aspecte, dar eu cred că uh, impactul esențial asupra schimbărilor, uh, al schimbărilor climatice va fi asupra ciclicității apei. Deci dacă se va schimba cantitatea uh, de precipitații în următorii 20, 30, 40 de ani, este uh, în clipa de față greu de întrevăzut uh, cu mijloacele științifice de care dispunem în clipa de față. Dar în ce privește termenele de acțiune, mai există, cum spuneam, directiva care este valabilă pentru uh, până în 2015 trebuie să fie implementate prevederile acestei directive cadru corespunzător în toate statele membre, iar noi, membrii Parlamentului, trebuie să vedem din acest punct de vedere ce se întâmplă și să sprijinim, să sprijinim Comisia, pentru că este dificil pentru ea adesea să um, critique statele membre. Deci trebuie să o ajutăm, trebuie să uh, încercăm să înființăm o rețea de informare în baza bunelor practici și din același punct de vedere o rețea de informare privind uh, posibilitatea de a accesa fonduri trebuie să elaborăm niște modele uh, novatoare de finanțare, astfel încât uh, fondurile să poată fi utilizate, inclusiv când este vorba despre parteneriate uh, public-private, pentru că nu este esențial acum dacă investim bani publici sau bani privați și trebuie din perspectivă neutră față de sistem în baza subsidiarității uh, care este un principiu pentru fiecare stat să se decidă care să fie construcția care trebuie să fie aplicată pentru a se ajunge la o mai bună calitate a apei, așa cum prevăd directivele europene, atât în ce privește cantitatea și prețul deci statele membre trebuie să decidă din acest punct de vedere. Nu vreau să insist acum uh, asupra tuturor sugestiilor care au fost făcute, dar uh, sigur că voi încerca să țin seama de toate sugestiile făcute și mai ales din partea sugestiilor raportorilor din umbră, cu care sper că uh, mă voi mai putea întâlni pentru a îmbunătăți uh, acest document Repet, însă nu vom putea să înghesuim în acest raport toate uh, inițiativele noastre în domeniul politicii de mediu sau politicii regionale. Și această rugăminte o adresez în mod special colegilor din partea grupului Verzilor pentru că este un raport de inițiativă aici privind calitatea apei și nu în general a politicii de mediu a Uniunii Europene. Deci va trebui să ne limităm asupra unor aspecte esențiale. Mulțumesc foarte mult pentru discuția ă, plină de sugestii și aștept cu nerăbdare întâlnirea cu raportorii din umbră. Mulțumesc, Richard Zeber, pentru activitatea desfășurată și avem și un termen limită pentru depunerea propunerilor de amendament este 27 aprilie ora 12, nu mai avem mult timp la dispoziție și deja în luna mai, în comisia noastră, pe 29 și 30 mai vom avea întâlnirea și vot, iar votul final din plenară va avea loc în uh, luna iulie. Deci acesta a fost punctul 5 de pe ordinea de zi și trecem acum la un alt punct care de asemenea are o oarecare legătură cu apa și va fi nevoie de asemenea de ceva timp pentru discuție. Este punctul 6, impactul extracției gazelor de șist și a petrolului de șist asupra mediului. Și colegul Sonic este raportorul nostru și uh, Ă, din partea televiziunii publice din Polonia am avut și o echipă de jurnaliști TV în sală. Îi dau cuvântul acum colegului Sonic pentru a ne introduce în acest domeniu. Vă rog. Dziękuję bardzo, <clears throat> panie przewodniczący. Dyskusja na temat gazu łupkowego toczy się już tutaj. Domnule președinte, dezbaterea privind gazelor de șist are loc în Parlament eh, deja de doi ani. Prima discuție a avut loc la Strasburg exact cu doi ani în urmă când am întâlnit cu Comisarul pentru Energie Oettinger. Mi-aș dori ca dezbaterea pe marginea raportului meu să se limiteze la anumite aspecte esențiale, pentru că astăzi dezbaterea este foarte pasională. Poate tocmai de aceea ar fi bine să ne concentrăm astăzi asupra faptelor și asupra argumentelor care pot fi invocate, pentru că noi va trebui să putem ajunge la un moment dat la o formulă de compromis în ce privește extracția gazelor de șist. O A existat un uh, raport la un moment dat legat de o catastrofă ecologică în acest domeniu. Deci acum noi trebuie să ne concentrăm pe prevederile legale, o mai bună implementare a regulilor care sunt valabile astăzi atât pe plan european cât și pe plan național și a necesității eventual de a elabora noi reguli. După aceea, uh, obligativitatea ca înainte de începerea uh, lucrărilor extractive să existe o analiză geologică, de asemenea să se ia măsuri când începe activitatea extractivă pentru protecția mediului înconjurător, un test tehnologic de stres, de asemenea privind reciclarea apei și de asemenea crearea posibilității unui ciclu închis uh, al apei. Iar în ce privește uh, rezidurile hidrologice, de fapt lucrurile trebuie să fie tratate în legătură cu o analiză uh, la suprafață privind uh, respectarea standardelor celor mai ridicate în acest domeniu. Deci este o propunere în genul celei care urmează să fie făcută și de către Agenția Internațională în domeniul energetic, care încearcă să elaboreze un decalog obligatoriu, o intervenție minimală asupra uh, uh, mediului înconjurător al peisajului, pentru că, uh, de fapt, uh, exploatarea uh, gazului de șist uh, se extinde pe, întinde pe câteva luni, dar trebuie să vedem ce rămâne în urma ei. După aceea trebuie să existe un dialog cu comunitățile locale, campanii de informare, de conștientizare sunt necesare, un portal pe internet trebuie să fie la dispoziție uh, accesibil tuturor și de asemenea uh, puncte de informare pe plan național trebuie să existe. În ce privește discuția privind extracția gazelor de șist, trebuie să aibă loc pentru a încerca să echilibrăm și puțin și uh, accesul la resursele din Europa. Cred că este un aspect important, însă și în ce privește politica noastră de mediu. Și în raportul meu se va găsi, um, din acest punct de vedere, uh, un, o trimitere la respectarea celor mai înalte standarde, monitorizare, um, de asemenea să se țină seama de cele mai noi studii care sunt efectuate în acest domeniu. Pe plan european, Comisia Europeană a uh, elaborat instrumente legale în ce privește uh, exploatarea gazelor de șist, dar trebuie să ținem seama și că trebuie să fie respectate până la urmă aceste principii și din acest punct de vedere trebuie să existe o monitorizare. De aceea Comisia trebuie să colaboreze cu statele naționale uh, pentru ca uh, utilizarea uh, surselor energetice neconvenționale să fie urmărită corespunzător. Cred că există, evident, o uh, obligativitate de utilizare a celor mai bune tehnici, iar personalul de, în domeniul exploatării trebuie să dispună de competențe corespunzătoare pentru ca normele să fie respectate. Trebuie să fie respectate noile tehnologii în ce privește uh, instrumentele de extracție. Acest lucru este important, inclusiv uh, pentru uh, apa freatică, iar reciclarea apei reziduale de asemenea este importantă. Dar din acest punct de vedere există deja uh, o experiență și uh, anumit, un anumit procentaj al apei poate fi refolosit. De asemenea, se propune să existe o platformă de informare paneuropeană și bineîneles că și principiul poluatorul plătește trebuie să fie aplicat. Deci comunitățile locale trebuie să fie cooptate pentru ca ele să accepte această abordare. Acest lucru este esențial. Iar dacă în uh, folosirea gazului din șist se progresează, pentru că spuneam, ă, activitatea ă, de exploatare durează, de extracție durează doar câteva luni. Acest lucru este diferit față de ă, exploatările tradiționale. Totuși, comunitatea locală trebuie să fie implicată, trebuie să se simtă parte a acestei activități. Iar în comisia noastră, noi am organizat deja o audiere în acest domeniu în care s-a vorbit despre toate aspectele acestui tip de exploatare cele mai importante aspecte, inclusiv uh, legate de apă. Și aș vrea să mă uh, refer la două uh, aspecte principale. Apa utilizată se folosește în momentul forării și uh, la audierea la care au participat și oameni de știință din Europa și din Statele Unite au spus că apa care este folosită în această tehnologie de exploatare poate după aceea să fie folosită și pentru producerea de energie. Deci uh, și um, aici mai există o modalitate de utilizare a apei. Sigur că factorul legat de costuri uh, trebuie să fie avut în vedere pentru că um, producerea de energie electrică prin forță hidraulică este important și uh, este important să comparăm cu costurile în domeniul uh, energiei nucleare. În Mexic, de pildă, s-a uh, demonstrat că utilizarea apei poate fi redusă cu până la 70%. Iar în ce privește fragmentarea hidraulică, utilizarea apei este foarte importantă. Deci a făcut parte din uh, subiectele discutate în audierea noastră. Sigur că există un risc pentru uh, poluarea apei um, freatice, ceea ce se discută și în mass media. În Statele Unite există o informare că 90% din uh, gazul de șist uh, nu a dus la concluzii că ar fi produs o poluare a apei potabile Sigur că există și un control efectuat de către organismele eh, de eh, securitate eh, alimentară din Statele Unite. Deci aceste șisturi se pot afla și în Marea din Cime, dar acum se vorbește despre forare până la o adâncime de cel mult 300 de metri. Deci există această limitare a barierei Agenția pentru Mediu din uh, Statele Unite a analizat uh, impactul acestei exploatări prin fragmentare și a ajuns la concluzia că nu a existat uh, vreun risc ca apa poluată să ajungă și în sursele de apă potabilă. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să prezint acest punct de vedere. Cred că gazul din șisturi se află acum pe calea posibilității de a atinge obiectivele de uh, reducere a utilizării carbonului, a huilei și lignitului și uh, cred că în felul acesta uh, putem să reorientăm uh, sursele noastre energetice. Mulțumesc foarte mult, domnule Sonic, și trecem acum la dezbatere, intervenția raportorilor din umbră, Linda McEvin, după aceea Corin Lepaj, Michel și Martin Kellenen. Yeah, um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule Sonic, pentru această introducere. Salut această dezbatere. Mi se pare că este un subiect care trebuie să fie dezbătut în public. Și asta în contextul uh, viitorului energetic al Europei. Este un raport din propria inițiativă și cred că va, continu- va începe o dezbatere mai degrabă decât să o deschide. Când o, decât să o închidă. Când am avut uh, audierea la Parlament, am auzit despre o serie de studii efectuate de către Comisia Europeană și o serie de alte organisme europene. Uh, și aș dori ca Comisia să ne aducă la curent cu uh, stadiul în care se află aceste studii. Din câte știu eu, DG Envy a făcut un uh, rezumat uh, juridic cu privire la modul în care achiul comunitar se, se aplică la gazele de șist. Arată cum se aplică, dar nu evoluează dacă aceste prevederi sunt eficiente. Înțeleg că va exista un nou studiu în toamnă. Ne puteți spune, DGN, în mediu, ce se întâmplă? DigiClima uh, face un studiu cu privire la impactul uh, asupra schimbărilor climatice și acesta trebuie să fie uh, publicat în iulie. Digi Energy face un alt studiu cu privire la acordarea de permise și autorizări în domeniul gazului de șist. Și uh, apoi se face o evaluare cu privire la evaluarea de impact. Uh, Centrul Comun de Cercetare face un o studiu cu privire la um, impactul asupra uh, utilizării solurilor. Am dorit să știm când vom, vom primi toate aceste studii. Domnul Sonic s-a referit la Agenția de Protecție a Mediului din Statele Unite, dar am înțeles că aceștia nu au făcut un studiu cuprinzător încă. Efectuează un studiu la ora actuală, pe, uh, un studiu care uh, un proiect uh, va fi publicat al acestui studiu anul acesta, dar studiul final în 2014. Anul, uh, săptămâna trecută în Regatul Unit a fost publicat un studiu care a fost foarte uh, pub, a fost uh, citit de foarte multă lume, care a dovedit că uh, fracturarea hidraulică a uh, produs uh, mici cutremure uh, într-o zonă în care se făceau numai explorare în domeniul gazelor de șist. Uh, s-a, recomandat mai multă monitorizare, dar nu s-a, nu s-a solicitat oprirea explorării și asta a fost văzut ca un mare succes pentru această industrie. Dar acest raport nu s-a uitat la niciun fel de alt aspect decât la uh, problema cu tremurelor. Apoi, există o serie întreagă de studii academice și ce vedem acolo este că un studiu academic este ridiculizat de alte studii, se fac uh, acuzații că studiile, în funcție de cine le plătește, au rezultate uh, corespunzătoare. Dar eu cred că încă nu avem o viziune uh, cuprinzătoare din partea uh, autorităților de reglementare, uh, deci uh, din partea unor uh, actori care nu au interese în acest domeniu. Domnul Sonic are dreptate. Orice fel de exploatare energetică are un impact asupra mediului. Nu trebuie să îl exagerăm, dar nici nu trebuie să-l sube- să subestimăm. Comparăm cu cărbunele. Da, cărbunele uh, uh, cauzează mici cutremure și um, um, uh, scăderea solului, dar trebuie să vă spun că noi în Regatul Unit plătim astăzi prețul uh, exploatării cărbunelui de ac acum 100 de ani, când uh, industria cărbunelui a fost uh, privatizată, a trebuit să creăm uh, un, un organism de stat pentru a face față moștenirii, să spunem așa. Și contribuabilii au plătit pentru uh, pentru urmările acestei uh, industrii. În continuare există persoane care sunt intoxicate cu gaz metan din cauza industriei cărbunelui. Ați menționat apa, este nevoie de foarte multe, de foarte multă apă, um, apa freatică, companiile și lobbyurile lor m-au asigurat că problemele pe care le-am văzut în Statele Unite nu se vor mai repeta din cauza bunelor practice, dar există um, îngrijorări în, în rândul publicului. Când am avut audierea, persoana de la Duke University, cred că era, Uh, ne-a arătat că concentrarea um, medie a metanului în apa uh, potabilă aproape de un puț de, forar, de astfel de uh, puț de forare era mult mai mare decât la distanță de un kilometru. În Regatul Unit avem de asemenea problema că există o concentrație naturală în apă și nu există studii în acest domeniu. Uh, oricum, dacă cineva începe o, o, o, explora, o exploatare de gaz de șist, trebuie să existe și măsurători făcute înainte. Apoi, în ceea ce privește securitatea energetică, am auzit tot felul de uh, proiecții cu privire la ce ar putea să însemne gazul de șist. Unii spun că nu, nu e mare lucru, alții ne spun că putem trăi uh, mult timp cu această sursă de energie, precum americanii. Uh, un, unul dintre vorbitorii cheie la o conferință din uh, Statele Unite a spus că uh, Statele Unite au avantajul uh, unor zone imense, nepopulate, ceea ce nu există în Europa. Apoi, uh, emisiile de CO2 Uh, care, cum este uh, compatibil uh, această exploatare cu obiectivele noastre de reducere a emisiilor de CO2, pentru că noi avem angajamente obligatorii. Da, gazul de șist poate să aibă uh, emisii mai slabe decât cărbunele, depinzând de metan. Are mai puțin, un conținut mai puțin decât uh, gazele convenționale, bineînțeles, este mai mult uh, Uh, gaz cu efect de seră decât în nuclear și cu, cu siguranță mai mult decât uh, energiile regenerabile. A existat un nou studiu pe care tocmai îl citeam. Uh, guvernul britanic analizează cum um, trebuie, cum ar trebui să arate lumea având în vedere angajamentele referitoare la CO2 și uh, au menționat cifrele pe care ar trebui să le um, avem, și anume 28% investiții în energii regenerabile și astăzi suntem numai la 16%. În acest context ar trebui să ne uităm la gazele de șist. Avem resurse limitate. Unde vrem să le investim? În, în combustibil fosil sau mai degrabă în energii regenerabile? Ar trebui să ne uităm și la eficiența energetică. Termenul pentru amendamente pentru acest raport ar fi trebuit să fie de joi într-o săptămână, 8 sau 9 mai. Eu l-am uh, rugat pe domnul Sonic să amâne acest termen, pentru că avem nevoie de o dezbatere reală. Mă întreb acum când aud că toate aceste studii nu sunt finalizate, mă întreb dacă nu ar trebui să așteptăm până când uh, Comisia ne va fi prezentat toate aceste studiuri, studii, până când vom avea studii din partea uh, unor părți care nu au interes în acest domeniu. Domnul Soni, care dreptate, Parlamentul nu va decide dacă Polonia va accepta exploatarea gazelor de șist sau nu, dacă Regatul Unit va accepta asta. Nu avem noi competența să o facem. Fiecare țară își face propriile alegeri, dar avem responsabilitatea să analizăm uh, reglementarea oricei, oricărei noi industrii. Când am fost la workshopul nostru, m-am dus și la conferi- și după ce am fost la conferințe la Londra, eu am revenit cu un mesaj clar, să nu ne grăbim, să nu ne pripim. În Statele Unite, uh, guvernul și autoritățile locale și regionale uh, Uh, ce fac este să se uită înapoi și să introducă reglementare acum. Asta s-a întâmplat în, Pennsylvania. în Pennsylvania. Există acum un moratoriu. Uh, tre au trebuit să pună frână și să revină pentru că nu au existat anumite nu a existat un cadru legislativ când au început. Eu nu cred că ar trebui să facem asta, să uh, recuperăm odată ce răul a fost făcut Ceea ce îmi doresc eu este să avem o dezbatere, uh, să cooperăm în calitate de raportor din umbră și să avem ca rezultat un, um, un rezultat responsabil, un raport uh, echilibrat. Trebuie să ne asigurăm, la impact, să ne uităm la impactul asupra mediului și să avem în considerare încotro ne îndreptăm în politica energetică în Europa. Mulțumesc, Linda McEwan, spune președintele. Dau cuvântul doamnei Lepage pentru liberali. Mulțumesc, domnule președinte. O să am o intervenție cam în același sens cu cea a doamnei McEwan. Vreau să-i mulțumesc domnului Solnic pentru acest raport, însă ca și doamna McEwan și noi vrem să prelungim discuția pentru a avea un raport mai echilibrat. Mă voi axa pe patru aspecte. În primul rând, un aspect general. Așa cum am auzit, chestiunea gazelor de șist are strânsă legătură cu aspectul general al energiei și gazelor cu efect de seră. Dezvoltarea pe scară largă a exploatării gazelor de șist nu ne ajută să avem o economie cu, consum, cu emisii reduse de carbon. Emisiile de gaze cu efect de seră sunt mai mari în cazul gazelor de șist față de gazele naturale și uh, inferioare uh, emisiilor de carbon cu 25%. În al doilea rând, nu suntem siguri de uh, realitatea acestor resurse potențiale. Există voci care spun că suntem foarte departe de aceste estimări, că ele sunt prea optimiste, în ceea ce privește o serie de țări europene. În al treilea rând, investițiile trebuie să se facă în rețele inteligente și energii regenerabile și nu în uh, aceste resurse care emit volum, un volum mare de gaze de efect de seră. Nu putem utiliza banii publici pentru a crea noi tehnici de extracție, așa cum propune raportul. Și de altfel, asta este incompatibilă cu poziția Parlamentului European, care s-a angajat ferm să ajute la uh, subven- eliminarea subvenției activităților poluante, cum e cazul aici. Asta e observația de ordin general. În al doilea rând, este esențial ca legislația europeană să fie adaptată pentru a lua în considerare riscurile specifice legate de fracturarea hidraulică. Nu cred că putem banaliza această tehnologie ca și cum ar fi o tehnologie ca oricare alta, fiindcă nu e cazul. Extragerea gazelor de șist nu este una obișnuită. Forajele orizontale sunt relativ recente, utilizarea apei e mult mai importantă pentru fracturarea hidraulică decât în celelalte cazuri. Am vorbit cu domnul Ziber în raportul său despre asta Impactul, prin urmare, este unul real și raportul pare să fie prea optimist în acest sens. De altfel, observ că nota Comisiei Europene adresate pe 26 ianuarie președintelui nostru menționează că experiența europeană în fracturarea hidraulică și forarea orizontală este foarte limitată. Vreau să vă atrag atenția asupra mai multor aspecte care țin de utilizarea apei, având în vedere seceta de care am vorbit. 25 până la 75% de apă va fi recuperată după fracturare. Ce facem cu apa reziduală care trebuie stocată? Nevoile de apă în cazul fracturării sunt foarte mari și am putea avea uh, concurență în ceea ce privește utilizarea apei. Reducerea cantității de apă disponibilă poate avea impact asupra calității ecosistemelor asociate riscul, riscul de poluare a pânzelor freatice nu poate fi ignorat. Vă reamintesc că vorbim de puțuri foarte profunde și cu cât sunt mai profunde, cu atât uh, riscurile sunt mai mari problema stocării apelor utilizate, care pot conține metale grele, radionuclii, substanțe chimice, este o mare problemă. Am văzut că impactul asupra apelor municipale poate fi foarte mare în cazul uh, Statelor Unite. Pot exista emisii de gaz metan, am vorbit despre acest lucru și de asemenea mai rămâne și problema impactului cumulativ. Iată deci cum stau lucrurile în ceea ce privește această tehnologie. Apoi, există nevoia adaptării prealabile și nu a posteriorii a legislației europene. Astăzi nu există o legislație globală în acest domeniu. Trebuie deci să avem o directivă care să gestioneze toate aspectele din acest dosar. În al doilea rând, principala slăbiciune a cadrului european este că pragul pentru evaluarea efectelor asupra mediului este prea ridicat pentru potențialele activități industriale în domeniu. Deci trebuie redus și încă mult și trebuie să includem gazele de șist în anexa 1 a directivei privind impactul asupra mediului. Pentru că în prezent acesta se situează sub eh, pragul de 500.000 de metri cubi. Un lucru foarte important pe care vreau să îl adaptez mai târziu. Apoi, integritatea poțurilor se propune ca autoritățile naționale să uh, revadă legislația privind integritatea puțurilor pentru a fi adaptate și la extracția gazelor de șist. În al treilea rând, raportul menționează principiul precauției. E un lucru bun, dar trebuie să-și fie și aplicat în practică. Asta înseamnă că activitățile de forare să fie oprite până când tehnologiile garantează integritatea, etașitatea acestor puțuri. Un al treilea aspect, responsabilitatea de mediu. Evident, trebuie să se clarifice multe aspecte pentru a ne asigura că se poate pune în aplicare principiul conform căruia poluatorul plătește, cine este responsabil, care sunt garanțiile financiare, cum să se definește impactul negativ asupra mediului, toate acestea trebuie definite în prealabil, fiindcă fac parte din calculul economic care vor permite uh, calculele pentru acest principiu. Trebuie apoi să vedem cum integrăm aceste produse chimice în cadrul directivei RICI. Toate substanțele chimice trebuie să fie cunoscute utilizarea lor controlată și amestecurile, de asemenea să se știe ce efecte au. Trebuie deci să existe date statistice cu privire la cantitatea injectată și sigur mai rămâne și uh, tratarea și stocarea, uh, depozitarea apelor uzate, care trebuie de asemenea inclusă în directiva privind apele uzate. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că legislația este pusă în aplicare și că statele au mijloacele necesare pentru a efectua controlele care se cer și trebuie să existe o transparență completă. Adică este esențial ca cetățenii, populația europeană care este foarte interesată de acest subiect și autoritățile locale să se asocieze, adică să poată să beneficieze de transparența în informații, trebuie dacă se dau autorizații ca acest lucru să fie făcut public, trebuie să existe mai multe competențe la nivelul autorităților în, care, în ceea ce privește aceste autorizații și trebuie ca toate chestiile privind participarea publicului să fie prevăzute. Și personal aș vrea să spun că sper să existe un moratoriu pe orice exploatare de acest gen în Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează acum în numele verzilor. Doamna Eversi. Mulțumesc, domnule președinte și domnului Sonic îi mulțumesc pentru acest raport, care, după părerea noastră, rămâne și ideologic și subiectiv. În raportul meu, vreau să spun că mă alătur intervenției lui Linda McEvan și a lui Corin. Trebuie să știm ce vrem. Am citit în mai multe interviuri ale dumneavoastră când spuneați că nu există suficiente date privind impactul asupra mediului. Deci fie negăm aceste observații sau uh, încercăm să abordăm toate lucrurile împreună pentru ca la nivelul Parlamentului să ne asigurăm că există o legislație adaptată. În ceea ce privește observațiile, au existat studii de fapt, comisia noastră a cerut un studiu privind impactul asupra mediului și acești uh, experți vor arăta în funcție de ce se întâmplă în Statele Unite și în Canada, fiindcă acolo lucrurile se desfășoară mai de mult, deci au arătat că, nu în toate cazurile, dar oricum în multe cazuri există un impact asupra pânzei freatice de profunzime și mai ales asupra apei folosite pentru băut. Și în plus, că nu există toate substan- nu sunt cunoscute toate substanțele utilizate. A fost și un film, Gasland, și care, din câte știu, acest uh, film nu a fost combătut uh, din punct de vedere al veridicității observațiilor de către reprezentanții industriei. Din toate punctele de vedere privind impactul negativ asupra apelor, mediului și așa mai departe. Ne confruntăm cu o altă problemă în Europa și anume problema Agenției Europene pentru Mediu, EPA, dat fiindcă această agenție trebuia să publice niște studii încă din 2011. A fost amânat pe finele lui 2011, apoi începutul 2012 și iată că va fi amânat acest studiu după alegerile lui Barack Obama. De ce? Pentru că e o problemă politică dacă Barack Obama utilizează exploatarea gazelor de șist fiindcă poate spune, iată, am creat uh, locuri de muncă și independență energetică pentru Statele Unite. Dar asta înseamnă că nu există acces la toate informațiile acestei agenții recunoscute la nivel mondial, fiindcă există o agendă politică în spatele acestor informații. Asta trebuie știut. În ceea ce privește situația europeană, sunt de acord cu Corin, trebuie să ne adaptăm legislația. De ce? Pentru că atunci când ne uităm la ce propune Comisia, vedem că spune ceea ce ține de directiva privind apa în regulă, cu excepția cazului că atunci când privim această directivă, vedem că are dispoziții foarte limitate privind pesticidele și nitrații. Și fiecare stat este responsabil de normele cu privire la calitatea apei, lucru care va avea un impact la nivel global european. În al doilea rând, se spune că legislația europeană nu este adaptată pentru extracția gazelor de șist, fiindcă uh, nu se fac studii de impact decât peste 500.000 de metri cub. Și aici ne aflăm sub acest nivel, deci nu există obligația de a face un studiu de impact asupra mediului. E important să subliniem că trebuie să existe un inventar înainte de a începe aceste exploatații pentru a ști care este situația pânzei freatice, care este contaminarea acestora cu metale și produse chimice pentru a apoi putea evalua lucrurile. Din experiență știm uh, că ni se va spune, a, dar asta exista deja în aceste ape. Deci trebuie să revizuim uh, legislația și trebuie de asemenea să vedem ce se întâmplă cu accesul la informații. În Franța, dacă țineți minte, când au venit uh, industria petrolieră, nimeni nu știa, nici populația, nici autoritățile, ce se întâmplă. Deci trebuie să creăm o obligație și oamenii trebuie să fie informați. Un alt element este situația speculațiilor. Am fost foarte surprinsă când m-am uitat puțin în urmă. Ni se anunță niveluri fenomenale în Polonia de 3-5 miliarde de metri cubi. Însă de curând o altă agenție a spus, a, nu, nu este acest nivel, este vorba de mii de miliarde de metri cubi. De ce fac asta? Pentru a crea o bulă speculativă, pentru a stimula investitorii să vină în țările respective și să spună, iată, um, găsiți aici niște uh, comori în aceste gaze de șist și apoi nu mai putem să ne întoarcem în urmă. O informație care a fost publicată acum două zile referitoare la un studiu al Institutului pentru Studii Geologice din SUA, care arată că există o relație între uh, apele uh, care sunt uh, introduse în aceste puțuri și uh, generarea de cutremure. În 2000, cifrele vorbeau despre vreo 10 seisme. În 2009, după extracția gajelor deși s au ajuns la 50. În, 8... în 2011 au ajuns la 134. Datorită presiunii apelor utilizate în pânzei freatice care provoacă unde seismice. Acest studiu a fost publicat și arată foarte clar că nu avem suficiente informații, fiindcă dacă ar exista toate aceste elemente, și aici ajung la concluzii, am vedea că în Europa e nevoie de informații obiective legate de riscurile privind apa, și oamenii trebuie să poată alege. Sunt de acord că fiecare țară trebuie să-și aleagă strategia energetică, dar agricultorii trebuie să fie la curent cu ce se întâmplă. În Bulgaria au ales moratoriu. Dacă agricultorilor le spunem că există un risc de poluare a pânzei freatice, care pânza freatică alimentează agricultura, ei sunt cei care trebuie să spună vrem sau nu vrem asta. Cum s-a întâmplat în cazul Franței, care a spus nu, nu vrem să existe o astfel de poluare. În același timp, pentru gazele de șist, uh, acestea nu pot înlocui toate resursele energetice, dar în orice caz nu pot înlocui apa și asta populația trebuie să hotărască. La nivel european trebuie să schimbăm acest cadru de reglementare, trebuie să ne asigurăm că acesta este mult mai restrictiv, mult mai ferm în protejarea uh, informațiilor privind populația, sănătatea și resursele de apă și trebuie să existe informații obligatorii cu privire la procesele industriale folosite pentru extracția de gaze, a substanțelor chimice și așa mai departe. Și dacă vă gândiți că, având în vedere cantitatea de metri cub care trebuie uh, introduse în aceste puțuri, Vă dați seama că ajungem la probleme care uh, sunt inversul la ceea ce susținem noi. Deci este foarte important să avem această dezbatere și la nivel european trebuie să consolidăm legislația, să informăm populația pentru ca aceasta să fie cea care alege. Frau Kollegin und jetzt erhält äh, Mulțumesc. Iar acum Martin Callanan în calitate de raportor din umbră. Thank you, um, Mr. Chairman. Um, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului sonik pentru raportul său echilibrat. A abordat foarte profesionist acest subiect. Da, există într-adevăr un raport care vorbește despre exploatarea gazelor de șist ca fiind o oportunitate. În același timp însă se vorbește și despre utilizarea apei și posibila contaminare prin fracționare hidraulică, de asemenea despre reciclarea apei pentru a nu se pierde o cantitate mare de apă uzată, vorbește despre alte riscuri de poluare a mediului, de asemenea în ce privește um, posibile pătrunderi de substanțe chimice în uh, solul destinat agriculturii. Tocmai de aceea eu cred că este un raport echilibrat care uh, tratează toate aspectele legate de exploatarea gazelor de șist. Uh, el de asemenea face trimitere la faptul că în clipa de față legislația europeană privind protecția mediului este satisfăcătoare în acest domeniu, dar că este necesară aplicarea acestei legislații în toate țările. De asemenea, cred că din acest punct de vedere abordarea este una care poate fi susținută de către grupul meu politic. Oricum, Sigur că trebuie să ne gândim la posibile amenințări care de asemenea ă, trebuie să fie analizate corespunzător. Linda McAvan a vorbit despre problemele pe care le contaminăm cu extracțiile gazelor de șist în Marea Britanie și constatăm că geologia joacă din acest punct de vedere un rol important și ar fi recomandabil să uh, Ehm, existe și reglementări de monitorizare înainte de începerea exploatării, ehm, mai ales acolo unde ehm, eventual prin tehnicile folosite se pot produce ușoare cu tremure. Deci experiența de până acum demonstrează că există și, uh, chiar dacă nu în uh, mare măsură, uh, un motiv de alarmare din acest punct de vedere. Da, trebuie să ne gândim și că au existat cu tremure și înainte în Marea Britanie și că aceste tehnici nu au avut un impact semnificativ. Oricum, e important să cunoaștem din acest punct de vedere cauzele posibile și să vedem uh, dacă aceste cutremure sunt de magnitudine mică sau nu. De asemenea, trebuie să analizăm din acest punct de vedere uh, dacă poluarea apei potabile uh, e, acolo unde se constată este în legătură cu utilizarea gazelor de șist sau nu Există, cred că, și um, o dezinformare din uh, cele mai diverse părți. Trebuie să tratăm lucrurile responsabil pentru că exploatarea gazelor de șist uh, constituie o oportunitate industrială, în același timp uh, Ehm, nu trebuie să producem riscuri asupra mediului. Iar în ce privește amprenta eh, de eh, carbon, noi trebuie să ne gândim și la eh, cadrul de 20 de ani care este avut în vedere și ehm, să analizăm lucrurile și în acest domeniu, în această perspectivă, pentru că acest cadru ehm, trebuie să fie avut în vedere și să nu stabilim obiective care să fie uh, strict legate de necesitate. Trebuie să extindem eventual și această limită de timp la 100 de ani pentru a vedea care pot fi, fi urmările. Să nu exploatăm sursele de energie um, la um, corespunzător unor necesități imediate, fără o gândire a la lung. Deci eu cred că încercând să ținem seama de toate aceste aspecte, revin, uh, demersul domnului Sonic este unul echilibrat și uh, exploatarea gazului din șisturi uh, poate fi uh, aplicat în acest context. Mulțumesc foarte mult, domnule Calan, în felul acesta am epuizat lista vorbitorilor din umbră și acum pe lista mea sunt uh, înscriși 10 vorbitori, deci va trebui să limităm intervenția la două minute. Domnule Simanski, pe dumneavoastră nu v-am văzut și dumneavoastră sunteți raportor din umbră, nu figurați pe lista mea, ca atare vă dau întâi dumneavoastră cuvântul, dar după aceea dați-mi voie să închid lista vorbitorilor și fiecăruia îi voi acorda două minute. Kramer, Prodi, Proșil, Belie, Hübner, Morgunaite, Eichhout, Lise, Schlüter și Rossi sunt înscriși. Sper că nu am uitat pe nimeni, nu am omis pe nimeni, se pare că nu e cazul. Atunci îi dau cuvântul ultimului raportor din umbră, domnul Simanski. Am o opinie foarte clară în legătură cu uh, acestea, dar... Nu. Îmi cer scuze, spune președintele. Bun, să nu ne încurcăm acum. Uh, dau cuvântul uh, raportorului din umbră. Domnule președinte, vă mulțumesc. Eu Doream să-i mulțumesc domnului Sonic pentru că, din punctul meu de vedere, nu a avut doar o abordare profesionistă, ci uh, este chiar un document important în ce privește viitorul, pentru că este ciudat că acest domeniu al exploatării gazului din șisturi constituie o speranță și o șansă și nu un motiv de îngrijorare eu nu vreau să neglijez pericolul uh, existent, dar dacă analizăm acest document, uh, putem constata că lucrurile au fost prezentate foarte realist și, care, uh, și că se ține seama și de problemele ecologice. Trebuie să conștientizăm faptul că tehnologia și, pe de altă parte, protecția mediului înconjurător, dar, în general, exploatarea combustibilului um, se bazează în clipa de față și pe utilizarea gazului din șist. Monitorizarea acestei activități, studiile existente sunt legate adesea de un fenomen uh, care poate fi pus în legătură cu posibile amenințări. Deci, uh, moratorii, dar uh, să ne gândim că, uh, sigur, uh, sunt șansele pentru Europa privind protecția mediului. Dacă se elaborează noi reglementări care nu fac decât să frâneze exploatarea gazului din șisturi, cred că ar fi o greșeală. De aceea, eu aș face apel la dumneavoastră ca în cadrul discuțiilor noastre să încercăm să diferențiem foarte bine lucrurile, deci eh, să ținem seama de fapte și, pe de altă parte, de ipoteze. Sigur că și ipotezele pot fi discutate, dar legarea exploatării eh, gazelor de șist cu posibilele cutremure provocate se pare a fi o ipoteză riscantă. Trebuie să ținem seama și de faptul că exploatarea petrolului, exploatarea cărbunelui uh, pot să aibă urmări pentru mediul înconjurător și să comporte riscuri. O exploatare la modul ideal nu există din acest punct de vedere. Dar uh, eu cred că aspectele sunt bine tratate în documentul domnului Sonic și doresc să-i mulțumesc încă o dată pentru asta și aș ruga pe colege și pe colegi ca aceste soluții să fie acceptate, pentru că ele constituie, din punctul meu de vedere, o mare șansă. Mulțumesc încă o dată pentru elaborarea acestui document în această formă. mulțumesc domnului Simanski pentru această contribuție și acum voi urmări cu strictețe respectarea celor două minute. Colegul Kramer este primul care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport este foarte curajos și merită respectul nostru. Cred că în ce privește piața combustibilului fosil, nu este vorba doar de gaz, ci și de petrol, se desfășoară în clipa de față o revoluție fosilă pentru că, pe plan mondial, pentru că tehnologiile de exploatare acum uh, se dovedesc a fi uh, utile, deși acum 10 ani în urmă credeam că ele nu sunt utilizabile. Ei bine, este, uh, cum spuneam, o modificare revoluționară cu care ne confruntăm. Și dacă acum nu facem decât să recurgem la retorica alarmantă cât de mare este pericolul pentru apa freatică um, și pentru mediul înconjurător, mi-e teamă că vom ajunge până la urmă la moratorii care sunt destul de frecvente în comisia noastră. Dar uh, uh, eu cred că raportul domnului Sonic uh, nu trebuie să fie un raport ideologic, uh, pentru că ideologic ar fi dacă noi, acum în calitate de politicieni, am insista acum să se recurgă doar la sursele noi de energie. Eu cred că trebuie să ne concentrăm uh, asupra analizării riscurilor pentru mediu de care sunt legate toate tehnologiile de exploatare pentru a vedea care sunt de fapt tehnicile cele mai uh, bune. Sigur că trebuie să protejăm corpurile de apă, dar nu prin moratorii, așa ca cel propus de colega mea Lepaș, ci prin uh, demonstrații uh, și argumente care să dovedească că exploatarea și acestor resurse neconvenționale uh, sunt uh, profitabile pe plan eu, european. Mulțumesc colegului Kramer, acum colegul Prodi și după aceea colegul Croșe. Te rog, Vitorio. Mulțumesc, domnule președinte. Am intervenit și ieri în Comisia ITRE, fiindcă, după părerea mea, vorbim despre un aspect foarte important. Întâi de toate aș vrea să subliniez diferența între Europa și Statele Unite în ceea ce privește uh, Um, demografia. Densitatea este mult mai ridicată în Europa și, prin urmare, asta uh, pune lucrurile într-o perspectivă mult mai gravă. Apoi, nu este necesar să limităm uh, um, com, contaminarea apei până la 300 de metri, ci și mai jos. Produsele chimice uh, sunt foarte poluante, care sunt uh, folosite ca aditivi în aceste procese și aș vrea să subliniez în ceea ce privește compararea cu puțurile convenționale, că cele folosite pentru extracția gazelor de șist uh, au o uh, cădere mult mai importantă și constrâng să se ajungă la fracturarea uh, statului de rocă într-un mod mult mai extins. Îmi pare rău că domnul Kramer a plecat, dar eu aș vrea și să-i dau și o abordare ideologică acestei chestiuni, pe care aș vrea să o subliniez. După părerea mea, am putea face un calcul grosomodo pe care am făcut, l-am făcut pentru Italia și să spunem că cu rezidurile de biomasă obținută din activitățile agricole și forestiere, prin tehnica pirolizei putem genera o treime din nevoile de gaze. Prin urmare, putem garanta pe baza acestui sistem că ne adaptăm la nivelul teritoriului la schimbările climatice, fiindcă această întreținere poate fi posibilă prin exploatarea acestor resurse energetice regenerabile. Mulțumesc, Victoria. După aceea, colegul Crochet. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, euh, rapidement. Mulțumesc, domnule președinte doresc să repunem în cauză o idee care afirmă că exploatarea uh, gazului ar avea un impact mai mic decât exploatarea cărbunelui. Dar eu găsesc că este greșit pentru că uh, nu este vorba de bioxidul de carbon Uh, care poluează. Trebuie să ne gândim la întreaga filieră uh, și gazul natural înseamnă metan. Deci, uh, forarea ar fi de 30 de ori superioară în ce privește cărbunele. Dar există uh, și uh, emisii de gaz și întreaga, uh, cu întregul impact asupra climei este problematic. Deci, uh, din acest punct de vedere, utilizarea gazului natural deja uh, este superior utilizării cărbunelui ce privește impactul. Deci, eu cred că și acest aspect trebuie să fie avut în vedere în raport. Știți că din iulie 2011 utilizarea exploatării prin fracturare și eu invit Uniunea Europeană să găsească și argumente care au fost uh, invocate în adunarea națională din Franța privind exploatarea gazelor din șist. În al treilea rând, aspectele economice care au fost discutate și în Comisia ITRE ieri demonstrează că exploatarea gazelor din șist uh, Uh, este uh, problematică pentru că trebuie să forez, să forez din nou și din nou. Deci eu cred că din punct de vedere economic nu este deloc evident că gazul de șisturi ar fi uh, rentabil din punct de vedere economic deci, eh, noi cunoaștem și experiențele pe care Statele Unite le au în acest domeniu. Mulțumesc, colega Belie și după aceea colega Hipner. Merci, monsieur le président. À ce stade, je vais... Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să fac o serie întreagă de observații complementare în legătură cu cele care au fost făcute deja. Există un element pozitiv pe care doresc să-l menționez în acest raport. 1 acelea că recunoaște că este nevoie de o evaluare solidă privind impactul asupra reglementării europene care se referă la păstrarea mediului înconjurător și a condițiilor de sănătate pentru cetățeni. Există o serie întreagă de studii care se află în curs, dar noi am vorbit deja că este vorba de climă, de energie. Așteptăm acum rezultatele și așteptăm și evaluarea Agenția astea de mediu, pentru că Agenția de Mediu Americană încă de acum doi ani în ce privește exploatarea gazelor de șist și petrolului ă, efectuate nu ă, au dus la concluzii pozitive în ce privește păstrarea mediului și resurselor de apă. Există o serie întreagă de experți care s-au pronunțat în acest sens. Deci eu cred că uh, Ehm, aș fi vrut să am discuții și cu reprezentanții administrației publice când am fost în eh, Statele Unite. Deci noi ne aflăm acum în această etapă de așteptare. Ne dorim o ehm, evaluare cât mai amenunțită în ce privește exploatarea resurselor de gazelor de șist și de petrol. Și aș dori să existe o atmosferă de transparență. Acest raport ar trebui să declanșeze o dezbatere. Am avut și anul trecut un raport care spunea că exploatarea gazelor de șist vor avea un impact puternic asupra mediului și sănătății publice. E bine, acum mi se pare că este negat acest impact prin nou raport. Bun put, poți fi, din punct de vedere tehnic, pentru sau împotrivă, dar există deja trei petiții uh, depuse la Comisia uh, noastră juridică, la Comisia PETI, din partea Bulgariei, din partea Franței, uh, în legătură cu impactul acestei exploatări. Președintele o întrerupe. Doamna Hübner va, fi, va avea următoarea intervenție, după aceea doamna Morcunaite domnule președinte. Metoda despre care vorbim este nouă în Europa, dar asta nu înseamnă că este nouă în general pe plan mondial, pentru că există deja multe state care au experiență, dar care vorbesc și despre impactul negativ vorbesc despre riscul de cutremure, dar care se pare că nu este încă un risc uh, care a fost documentat, de asemenea poluarea apei se pare că încă nu a fost documentată. Deci se vorbește despre uh, efecte negative, uh, inclusiv în ce privește producerea de schimbări climatice. Eu cred că noi trebuie să vorbim însă despre fapte despre dovezi clare. Iar Agenția pentru Mediu din Statele Unite a colaborat cu firmele care sunt implicate în exploatarea gazelor de șisturi. Noi trebuie să avem însă o activitate de monitorizare și uh, se vorbește despre uh, modul în care este exploatat gazul, uh, despre ceea ce se face în pregătire, în timpul exploatării și după. Doar atunci poți să ajungi la concluzii. Dacă acum se spune că doar 20% din apa utilizată va putea să fie uh, revalorificată, uh, încă nu este concludent pentru mine. Uh, deci eu înțeleg că există necesitatea de a îmbunătăți directivele noastre în domeniu, inclusiv în ce privește returnarea costurilor. Dacă o să apară probleme, poluatorul să plătească, e normal, dar sunt uh, prevăzute oare asemenea prevederi dacă au loc accidente în urma folosirii energiei nucleare? Nu. Cineva a spus că trebuie să existe dialog social. Bun, fără dialog social nu se poate face nimic la fața locului. Niciun fel de investiție. Mie mi se pare însă că este o atitudine demagogică. Mulțumesc, doamna Morcunaite, după aceea Bazaicor, pentru câte două minute. Vă să stai să sutilpti doată lăica. Vă mulțumesc. Voi fi subcintă. Încep prin a spune că gazul de șist ne poate asigura independența energetică. Mă refer aici la independența de exporturi din țări terțe. În multe state membre există deja idei cu privire la exploatarea gazului de șist, însă toate aceste avertizări sunt uh, cauzate, sunt uh, bazate pe uh, opinii ale unor grupuri de interes. Situația de dincolo de Atlantic este, nu este reprezentativă pentru că la noi lucrurile sunt diferite. Aș dori să mă refer la un, acce, la un aspect. Explorările care au fost făcute pur și simplu prin uh, foraje de uh, explorare Uh, deci s-au făcut deja și pentru exploatare va fi nevoie de informații pentru a cunoaște eventualele efecte negative asupra mediului. Și, bineînțeles, utilizarea unor substanțe chimice uh, trebuie să fie uh, reglementată. Cred că pe lista de priorități nu, este, nu sunt prevăzute toate substanțele chimice utilizate în acest proces. În ceea ce privește, vă mulțumesc pentru că v-ați respectat timpul, Bas Eichhout și apoi uh, Karin Kalembach. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului Sonic pentru raportul său. Nu cred că merită să strigăm unii la alții și să spunem că este ideologie. Cred că acest raport ar trebui să analizeze uh, impactul asupra mediului a gazului de șist. Acesta este titlul acestui raport. Domnul Sonic se referă la aceste aspecte, dar mă așteptam totuși să facă asta, având în vedere că acesta este titlul raportului. Apoi, există persoane care spun că acest raport este echilibrat aș putea să fac uh, recomandări pentru ca acesta să fie și mai echilibrat. Considerentul B, uh, unde domnul Sonic spune că comisia uh, spune că gazurile de șist sunt un poten, un, uh, o sursă foarte importantă energetică. Ați uitat cuvântul o potențială sursă uh, de energie. Apoi spune, vorbiți despre mai multe studii. Este un singur studiu care este foarte puternic criticat. Punctul 10. Utilizăm banii contribuabililor pentru cercetare, pentru a îmbunătăți tehnologiile, în timp ce toate uh, industriile care vor face explorările, ele vor avea profiturile. Nu văd de ce să plătim din banii uh, contribuabililor pentru asta. Punctul 22, să oferim bani din bugetul european pentru un mai bun dialog. Mă întreb de ce domnul Kellenen n-a uh, menționat asta, pentru că dorește să dea bani europeni și pentru asta. O ultimă remarcă. Vă rog, utilizați acest studiu pentru a face un pas înapoi. Spunem că gazul de șist este un potențial pentru 2025-2030 ne uităm la gaz, uh, Nabucco, South Stream și așa mai departe, uh, nu analizăm faptul că ne bazăm din ce în ce mai mult pe gaz. Vă mulțumesc, Karin Kallenbach. Vă mulțumesc. Cred că pot să mă raliez lui uh, Bas. Uh, în ceea ce privește echilibrul acestui raport, Lina McGeffen a spus deja una des- câte ceva despre asta. Nu tot ce este posibil să fie făcut uh, este de dorit. Nu este o problemă de politică, de, de voință politică și de uh, fezabilitate tehnică. Aș dori să mă concentrez asupra faptului că și crearea unei infrastructuri gazului de șist uh, cere bani și avem resurse limitate. Am vorbit de mai multe ori în această comisie că dorim, trebuie să investim în alternative reale, în producție energetică, durabilă. Iar aici este vorba din nou de energii fosile. Avem nevoie de uh, un schimb. Nu mai putem investi nici un ban în uh, energii fosile. Trebuie să investim în viitor. Mulțumesc, Peter Lize, iar raport colegul Schlüter. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc lui Boguslav Sonic pentru raport. Este într-adevăr o sarcină dificilă și până la urma urmei va trebui să trecem dincolo de fronturile care s-au creat astăzi, pentru că altfel raportul nu se va bucura de sprijin și deci nu va avea nici influență. Eu, în circumscripția mea, văd că oamenii sunt foarte critici, există rezoluția consiliilor locale, în care primarul este uh, din familia politică PPE și ei spun nu vrem în niciun caz această tehnologie în regiunea noastră iar eu trebuie să iau în considerare acest lucru în dezbatere. Există riscuri pe care nu le-am analizat în mod suficient, poate că există și reacții emotive. Pe de altă parte, îl înțeleg pe Boguslav Sonic și pe alți colegi din Polonia, de exemplu, unde există 90% cărbune. Bineînțeles, căutarea de alternative este de la sine înțeleasă acolo și trebuie să luăm în serios și această poziție. Însă, cred că la finalul zilei va trebui să Uh, nu vom putea să evităm un anumit nivel de subsidiaritate. În Polonia s-ar putea să existe această tehnologie, în alte țări poate că nu va fi utilizată. Trebuie să ne concentrăm și asupra aspectelor transfrontaliere, și anume apa. Bineînțeles, o utilizare a tehnologiei într-o țară nu poate să afecteze apele fratice din altă țară. Avem o piață unică cu reguli comune și trebuie să nu uităm nici schimbările climatice. După ce avem în vedere toate aceste aspecte, trebuie să luăm deciziile, deciziile noastre. Și, la final, trebuie spus că niciun fel de tip de energie nu este lipsit de probleme. Deci, în calitate de raportor, din, raportor pentru eficiență energetică, iată un nou motiv pentru care merită să facem progrese în domeniul eficienței energetice. Pentru că nici un tip de energie nu este lipsit de probleme. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum Carl Schlüter, iar apoi colegul Rossi, ultimul vorbitor. Mulțumesc. Domnule Sonic, nu este corect să uh, uh, compari utilizarea apei pentru uh, răcire uh, cu utilizarea apei în uh, uh fracturarea hidraulică pentru că în uh, fracturarea hidraulică uh, se folosesc în mod intenționat substanțe chimice, unor chiar toxice, care sunt injectate în apă. Sunt de acord că trebuie să existe însă o publicare a uh, substanțelor chimice care sunt utilizate. În Statele Unite se folosesc 750, dintre care aproximativ 39 sunt cancerigene, mutagene sau afectează reproducerea trebuie să fie publică, publice aceste uh, substanțe, uh, pentru că avem uh, RICI și așa mai departe. Și toate acestea trebuie să fie conform um, legislației europene. S-a făcut referire și la directiva referitoare la evaluarea impactului. Se face, vedem probleme și cu directiva uh, emisiilor uh, industriale, uh, directiva cu privire la deșeuri, toate acestea nu acoperă acest punct. Însă există un punct pe care nu l-am discutat deloc, și anume faptul că s-a descoperit, s-au descoperit deja mai mult, mai mult combustibil fosil decât am putea să folosim dacă uh, vrem totuși să ne atingem obiectivele climatice. Deci nu merită să investim uh, în acest domeniu, pentru că dacă am utilizat tot gazul de șist existent, nu am rezolvat problema climatică. Și dacă, nu, dacă îl descoperim și nu îl putem utiliza, este o mare pierdere de bani. Nu trebuie să uităm așadar acest aspect. Încă ceva. Vedem că problema din Statele Unite este că ei au descoperit probleme și după aceea au mari dezbateri dacă Uh, problema este naturală sau dacă uh, uh, fracturarea a cauzat-o și așa mai departe. Ar trebui să analizăm uh, calitatea apelor freatice înainte să înceapă uh, fracturarea. Uh, președintele, urmează colegul Rossi. Mulțumesc. Am ascultat cu mare interes intervenția colegilor din Franța care spun că cetățenii trebuie să hotărască. Bun, atunci să facă un referendum și pe chestiunea nucleară pentru ca cetățenilor să hotărască dacă se închid sau nu aceste centrale în Franța. În ceea ce privește problema pe care o discutăm, aș vrea să vă reamintesc că trebuie să înțelegem ce trebuie făcut în acest domeniu. Comisara Hildegard a prezentat o propunere de decizie a Comisiei, uh, comitatului care se ocupă de uh, carburanți în ceea ce privește directiva privind calitatea carburanților. Acolo se prevede monitorizarea uh, petrolului convențional, a nisipurilor bituminoase și a petrolului de șist. Fiecare clasă are propria valoare și ce se întâmplă dacă această propunere va fi aprobată în Parlament? votul în comisie a fost 128 împotrivă, 89 pentru și 128 abțineri. Pentru respingere trebuie să existe o majoritate absolută, știm, și la fel și în Parlament, care va trebui fie să-l aprobe sau să-l respingă. Dacă trebuie aprobat, nu va fi mai bine să extragem, în ceea ce privește Polonia și alte state europene, să extragem gazele și petrolul de șist, fiindcă ar fi în afara pieței. Pe de altă parte, în ceea ce privește nisipurile bituminoase, care vor avea o soartă similară, s-ar uh, împiedica comercializarea produselor din Alaska și din alte părți în Uniunea Europeană, dar pot face acest lucru în alte părți ale lumii. Dacă Comisia va merge mai departe pe această decizie, acum a hotărât să facă un studiu de impact pe costuri, dar dacă în noiembrie noi, Comisia noastră de Mediu, uh, va primi acest text, va trebui să hotărâm ce vom face, Fi fiindcă dacă mergem în direcția dorită de comisara Heldegar și de comisie, e inutil să discutăm subiectul acum aici, fiindcă va fi inutil să se mai extragă acele produse. În caz contrar, va fi o sursă importantă de venituri pentru țările care vor putea să facă acest lucru. Oricum, raportul e bine făcut, zic eu. Vielen Dank, Herr Rossi. Vă mulțumim, domnule Rossi. Cu acesta am ajuns la finalul listei vorbitorilor. Vedem că avem o serie întreagă de opinii pe care le-am ascultat astăzi, pro și contra. Și pot să vă spun, în circumscripția mea, Saxonia inferioară, acolo s-a forat pentru prima dată și sunt de acord cu Peter Lize. Există un scepticism foarte mare în rândul tuturor Um, grupurilor politice sau um, este vorba de 24.000 de litri de substanțe chimice care au fost pompate în pământ și nu pot să le spun nimic oamenilor. Dar în același timp vrem căldură în casă, uh, de aceea nici nu înțeleg uh, obiecțiile unora dintre colegi. Pentru a putea trece acest raport prin Parlament, cred că toți trebuie să vină în întâmpinarea celorlalți și sper să avem o poziție rezonabilă la final. Nu va fi ușor și colegul Sonic uh, va avea mult uh, de lucru în acest sens. Și înainte, și aș dori să-i dau cuvântul uh, comisiei pentru 3 minute, vă rog, pentru că mai avem două puncte pe ordinea de zi. Dar nu am vrut să fiu mai strict decât asta pentru că uh, este un subiect foarte important. Comisia, vă rog. Mulțumesc. Într-adevăr, voi fi succintă. Comisia ur- urmărește cu mare interes discuțiile și evoluțiile pe acest subiect la Parlamentul European și în general. Salutăm raportul ca o contribuție la dezbatere Mulțumim Parlamentului pentru uh, munca depusă pe acest subiect. Provocările uh, principale în gazul de șist și în uh, combustibilii fosili neconvenționali se referă la schimbările climatice și la riscurile posibile și la posibilitatea legislației europene de a atenua aceste riscuri. Este vorba de o serie întreagă de, s-au, de, s-au adresat foarte multe întrebări comisiei din partea publicului general, a statelor membre, cât și din partea Parlamentului. Căutăm uh, informații în mod activ pentru a verifica dacă legislația actuală asigură pol, uh, protecție suficientă pentru mediu și pentru sănătatea umană. După cum am menționat, avem o serie de studii uh, în desfășurare și pentru că s-a discutat acest lucru, voi, uh, vă voi aduce la curent la, uh, cu situația. La mijlocul lui 2012 uh, vom obține foarte multe informații. Directoratul General pentru Mediu efectuează un studiu cu privire la identificarea riscurilor și adecvarea cadrului legislativ european. Rezultatele sunt așteptate înainte de vacanța de vară. Mai urmează un studiu din partea directoratului Direcției Generale cu privire la climă, la schimbările climatice. Este vorba de efect, uh, emisiile de gaz de efect de seră a, din acest gaz. Așteptăm înainte de, înaintea verii acest rezult, uh, rezultat. Centrul Comun de Cercetare verifică dacă chimicalele, ă, substanțele chimice selecționate sunt bune pentru fracturarea hidraulică. Cel târziu, în toamna 2012, vom avea rezultatele. Și lucrează de asemenea și la un studiu cu privire la efectele gazului de șist asupra piețelor energetice europene și aici, înainte de, înaintea verii, vom avea rezultatele. Mai târziu, în, la finalul lui 2012, începutul lui 2013, Centrul Comun de Cercetare va prezenta un studiu cu privire la apă, la impactul asupra apei și asupra utilizării solurilor. Deci, uh, munca este în curs de desfășurare. Pe baza tuturor acestor studii, Comisia va um, evalua um, nevoia potențială de un cadru de gestiune a riscurilor și dacă se confirmă această nevoie, vom vedea uh, ce formă va avea, opțiunile fiind de la un ghid de bune practici la legislație, fie adaptarea legislației existente sau nou, o nouă legislație. Iar programul realist pentru asta ar fi un an și jumătate începând de acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Fopel. La final am să-i dau pe scurt cuvântul um, raportorului, uh, poate timp de 3 minute, pentru a răspunde măcar parțial la întrebări. Vă rog, domnule Sonic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă mă pot rezuma la trei minute, pentru că dezbaterea arată că avem mult drum de parcurs. Vom avea multe conversații și le aștept cu nerăbdare. Nu este momentul ca Parlamentul European să nu se exprime. Parlamentul European trebuie să arate că știe despre ce vorbește, trebuie să arătăm că suntem conștienți de riscurile și de beneficiile explorării și exploatării gazului de șist. Nu putem fi siguri, studiile de-abia ne parvin, însă nimic nu ne oprește să folosim principiul precauției pentru a stabili niște reguli de bază, niște uh, principii care să stea la baza extracției gazului de șist. Deputații și Comisia au spus foarte clar că acest raport este doar o primă etapă și că mai urmează multe altele. Se vor face revizuiri și actualizări odată ce studiile vor fi publicate. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au făcut referire la acest raport. Contribuțiile voastre ne au au arătat că avem de-a face cu o oportunitate extraordinară și înțeleg precauția, faptul că sunteți circumspecti. Există multă expertiză în această comisie. Știu că trebuie să fim precauți cu privire la modul în care industria afectează mediul și este corect să avem această dezbatere, dar ea nu trebuie să fie emoțională, isterică. Dar bineînțeles nu i-aș acuza pe colegii mei de asta. Eu cred că orice bani cheltuit trebuie să fie cheltuit asupra unor proiecte de cercetare și proiecte pentru a evalua siguranța acestei, acestui tip de gaz. Nu cred că e bine să spunem că nu ar trebui să cheltuim niciun fel de, nicio centimă pe uh, minerit. Nu uh, subvenționăm mineritul, dar, de exemplu, subvenționăm captarea și stocarea uh, carbonului. Este vorba, de fapt, de evaluarea impactului asupra mediului. Uh, cât despre uh, participarea publicului și dialogul cu publicul, acești uh, bani sunt deja în buget, 200.000 de de euro prevăzuți deja în buget pentru dialogul cu publicul. Și asta referitor la apă și la substanțele chimice. Acestea sunt două subiecte pe care va trebui să continuăm să lucrăm Înțeleg preocupările uh, oamenilor cu privire la efectul asupra mediului. Cred că putem să fim conduși de un spirit al compromisului și să, să elaborăm acest document împreună, așa cum am făcut-o și cu moțiunea de rezoluție cu privire la forările uh, maritime de petrol. Vă mulțumim, domnule uh, Sonic. Aceasta a fost dezbaterea. Inițial termenul era prevăzut pe 9 mai, însă a existat o cerere ca acest termen să fie extins la 24 mai pentru a avea mai mult timp. Cred că discuția de astăzi ne arată că vom, vor exista foarte multe amendamente. Uh, propun să amânăm așadar termenul pentru 24 mai astfel încât colegii să poată să uh, elaboreze amendamentele fără a fi sub presiunea timpului. Văd că toată lumea este de acord, mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, este uh, punctul 7, utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței. Este un aviz pentru Econ, iar aici raportor este Richard Zeber. Dacă se poate, aș propune ca pentru acest punct de pe ordinea de zi să ne luăm 10 minute, pentru că mai avem un punct pe ordinea de zi și pentru că suntem în întârziere. Te rog, Richard Zeber, o scurtă introducere. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, după cum spuneam, este vorba de un aviz, de, uh, este vorba de a face um, Uh, modificări în cazul utilizării abuzive la certificatele de emisii. Există o directivă din 2003 care se ocupă de asta, există o nouă propunere de directivă pentru instrumentele financiare, MIFID, și în această directivă sunt prevăzute și certificatele de emisii în cadrul sistemului de comercializare a acestor certificate această directivă cu privire la abuzul de piață, MAD, trebuie să fie adaptată uh, și uh, sunt uh, prevăzute și certificatele de emisie. Aproximativ 80% dintre acestea sunt, merg prin instrumente derivate, deci sunt deja acoperite de cadrul legislativ existent. Pentru noi important este să existe o piață uh, pentru aceste întreprinderi care au nevoie de aceste uh, certificate de emisii și care să le poată cumpăra direct. Este restul de 20%. Este clar că dacă um, comparăm uh, certificatele de emisii cu alte instrumente financiare, este clar că există alte ob- uh, obligații de publicare și de raportare, pentru că emitenții Uh, sunt diferiți, iar obligațiile sunt diferite. Și obligațiile sunt diferite. Deci trebuie să aibă loc o adaptare, este vorba de uh, obligații de publicare, de notificare din partea celor care utilizează aceste uh, certificate de emisii. Este vorba de transparențe și supravegherea, a, supravegherea pieței, care este diferită aici. Important este de asemenea uh, să se stabilească anumite limite. În propunerea comisiei, acest lucru se face prin acte delegate, dar cred că ar trebui să fim uh, să, să avem o discuție și să propunem un fel de prag uh, sub care să nu fie incluși anumiți participanți la piață. Pentru că, de fapt, numai 7% din Uh, investit din uh, certificate uh, se referă la 80% din emisii. Ar, treb- ar fi așadar logic să introducem un prag pentru a nu face prea multă birocrație. Este o propunere care trebuie să fie discutată în mod concret în comisie și de asemenea să oferim un act delegat comisiei în cazul în care ne dăm seama că pragul este prea scăzut sau prea ridicat. Aceasta ar fi o, o ofertă din partea noastră. De fapt, ar fi vorba de un prag de 3 milioane de tone de uh, echivalent uh, CO2. Clar este și că funcționarii Comisiei și a statelor membre vor avea obligații speciale în acest sens și, bineînțeles, și aici există um, interdicția de a utiliza informațiile privilegiate. Iar apoi, în cazul, se mai trebuie avut în vedere dacă va exista un sistem internațional de uh, comercializare de certificate. Vă mulțumesc, Linda McEvan, pe scurt. Very briefly. Foarte scurt. Sperăm că uh, raportor a discutat cu raportorii din umbră înainte să redacteze acest document. Nu o să am amendamente, dar e important să înțelegem că vei avea loc și o dezbatere cu Comisia. Mulțumesc. Domnul Tilakakis acum. Corin Lepaj înainte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte din partea lui Teodor Schilakakis, care a citit acest text. Grupul nostru este încântat de propunerea Comisiei de a include cotele de emisii în cadrul regulamentului, este de acord cu raportorul că trebuie să discutăm de pe cum praguri aplicabile derogării publicării participanților la piață, fiindcă deocamdată se referă doar la mari actori. Amendamentul 7 este acesta. De asemenea, ne bucurăm să vedem că raportorul a luat în condiție sugestiile noastre privind excluderile de pe piață și cu titlu personal vreau să vă spun că Cotele sunt considerate titluri, lucru foarte bun, dar trebuie să avem în vedere și emisiile din sectorul industrial pentru ca Comisia să poată interveni și să se asigure că obiectivele stabilite sunt îndeplinite. Mulțumesc! Dacă nu mai vrea să intervină nimeni, am să dau cuvântul Comisiei. Vă rog, foarte scurt însă. Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm avizul comisiei dumneavoastră. Înțelegem preocupările deputaților de a stabili un prag încă de pe acum. Singura problemă pe care o avem în acest sens are legătură cu nivelul la care se stabilește acest prag. Trebuie făcut o analiză și intenția noastră este să facem un studiu pentru a stabili care ar fi nivelul potrivit. Deci suntem pentru această idee, să se stabilească un prag, dar trebuie să vedem dacă avem suficiente date pentru a-l stabili. În ceea ce privește garantarea publicării tranzacțiilor private ale um, a angajaților comisiei și instituțiilor, care nu trebuie să fie excluse din domeniul acestei directive, suntem de acord să vedem cum se poate formula o astfel de prevedere, dar suntem de acord Um, tranzacțiile acestor um, um, reprezentanți trebuie să nu se fie excluse din domeniul de aplicare. Mulțumesc! Foarte pe scurt, așa cum a spus și Linda, ar trebui să mai discutăm despre acest prag, dar important este pentru noi să demonstrăm că în baza uh, siguranței legislative suntem dispuși să tragem această linie. Mulțumesc oricum și poziției Comisiei și raportorilor din umbră. Mulțumesc lui Richard Ciber. Termenul limită pentru pentru depunerea amendamentelor, 27 aprilie ora 12 și deci foarte curând, iar în Comisia pentru Mediu vom discuta pe 29 și 30 mai și uh, în Econ, Comisia de Fond pe 9 uh, iulie va avea loc votul, iar în cea de-a doua plenară din octombrie va avea loc și votul final. Și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi pentru această dimineață, punctul 8 de pe ordinea de zi, strategia Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor în perioada 2012-2015. Colega Liotard este raportare și avem 11 minute la dispoziție. Vă rog să uh, fiți uh, cât mai succinți în intervențiile dumneavoastră. Dau cuvântul raportoarei. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet dat we hier heel veel... Mulțumesc, domnule președinte. Există multe lucruri importante de discutat și e bine să avem suficient timp pentru asta. Păcat că va trebui să fim așa grăbiți când discutăm acest punct de pe ordinea de zi. Însă, având în vedere discuțiile pe care le-am avut data trecută cu privire la transportul animalelor, trebuie să înțelegem că nu, acest subiect nu este mai puțin important decât altele pentru care s-a alocat mai mult timp. Am propus să răspundem comunicării Comisiei privind strategia UE pentru bunăstarea animalelor. Și asta este o problemă, fiindcă vorbim despre o comunicare aici. Și cred că e momentul să existe niște planuri mai concrete în acest domeniu. Discuția referitoare la bunăstarea animalelor trebuie să fie abordată mai serios de comisie la fel de serios cum uh, se discută situația transportului animalelor. Comisia a propus o limită de 8 ore și nu a luat în considerare uh, propunerea Parlamentului și petiția semnată de peste un milion de cetățeni cu privire la această durată a transportului. În comunicarea sa, Comisia vorbește despre multe lucruri, spune că va analiza fezabilitatea introducerii unui cadru privind bunăstarea animalelor pentru animalele utilizate în scopuri economice. E un lucru pe care îl așteptăm. Sperăm că se va întâmpla repede, nu doar în 2014. Și ă, după părerea mea, toate animalele trebuie să se bucure de protecție, nu doar cele care sunt folosite în scopuri economice. Comisia de asemenea vorbește despre utilizarea indicatorilor privind bunăstarea animalelor care sunt fundamentați științific, lucru care trebuie salutat, dar trebuie să avem niște instrumente politice mai repede care să poată fi folosite când lucrurile nu merg așa cum trebuie. Avem uh, concluzii în studii științifice care ne spun că sunt probleme sau neajunsuri în ceea ce privește protecția și bunăstarea animalelor în cazul um, vitelor sau a peștilor în crescătorii. Și cred că este absolut important să existe o revizuire a directivei 1 din 2005 la nivelul comisiei cât mai repede posibil. Să nu se mai practice castrarea la porci. Există o nouă dispoziție europeană privind sacrificarea animalelor și de asemenea trebuie să se interzică uh, utilizarea clonelor pentru producția de produse alimentare și plasarea pe piață a produselor obținute din clone sau urmașii acestora, fiindcă nu există suficiente informații în acest sens și bunăstarea animalelor este încălcată. Relația dintre PAC și bunăstarea animalelor. Comisia vorbește despre o sinergie, lucru bun, însă aș vrea să întreb, să rog Comisia să analizeze metodele prezente nesustenabile folosite în um, creșterea animalelor și efectul acestora asupra mediului, de exemplu. Există apoi o problemă care revine și anume rezistența antimicrobială datorită produselor care sunt folosite în creșterea intensivă a animalelor. Asta e ocazie bună să analizăm acest lucru mai în detaliu. Avezul meu cu privire la bunăstarea animalelor trebuie să fie abordat din perspectiva unor obiective care trebuie stabilite pentru următorul program cadru, um, unde se vorbește despre testele pe animale, protecția animalelor sălbatice, protecția și îmbunătățirea biodiversității. Știu că o pagină nu e suficientă pentru asta și cred că acest lucru este înțeles și de restul colegilor, așa că fără îndoială voi folosi amendamente pentru a suplimenta textul și sunt sigură că și ceilalți așteaptă acest lucru, mai ales având în vedere că deja am primit 54 de animale doar pe transportul animalelor. Aștept și mai mult aici. Und jetzt kommen wir zu den, äh, Trecem acum la intervenții din partea raportorilor din umbră, din alte grupuri, Pilar Iuzo. Am avea 10 secunde pentru fiecare, va trebui să depășim puțin uh, timpul prevăzut. Mulțumesc, domnule președinte, și după părerea mea, um, subiectul e prea important și noi s-a alocat suficient timp, foarte scurt oricum avem cele mai restrictive standarde din lume în ceea ce privește bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană 64% din populație consideră că acesta e un aspect foarte important, însă este unul dintre subiectele care preocupă consumatorii. Aceștia se preocupă și de costuri atunci când uh, trebuie să cumpere produse. Există 17 miliarde, milioane de euro care sunt alocați de către Comisia pentru Bunăstarea Animalelor. Acum, știm că și pentru protecția păsărilor au fost uh, alocate uh, milioane de euro de către Uniunea Europeană. Altfel, produsele devin mai puțin competitive. Importăm carne, ouă și alte produse animaliere din alte țări care nu respectă aceleași condiții ca și noi fie interzicem importul de produse care nu respectă standarde europene sau va trebui să uh, conducem niște campanii de conștientizare pentru a ajuta pe oameni să înțeleagă ce produse vin din Europa sau din altă parte și de ce cele din Europa sunt mai scumpe, ori pur și simplu în această situație de criză nu facem decât să ne subminăm economia. De asemenea, bunăstarea animalelor trebuie promovată la nivel național, la OMC. Altfel, măsurile acestea nu o să ajute deloc situația agricultorilor noștri. La punctul 1 se spune că articolul 13 din tratat menționează niveluri de protecție pentru consumatori și pentru bunăstarea animală. Adevărat, dar nu înseamnă că uh, trebuie să fie aceleași niveluri de protecție Există politici în alte domenii ale Uniunii Europene, transport și așa mai departe, unde există alte niveluri de protecție. Prin urmare, am încercat să acoperim aici toate tipurile de animale, animale sălbatice, și așa mai departe. Există o directivă 221 din 2002 care se referă la situația animalelor sălbatice și în regulamentul 1 din 2005 Comisia spune că uh, standardele privind bunăstarea animalelor trebuie respectate și totuși acest lucru nu se întâmplă și atunci mă întreb de ce să venim cu noi dispoziții dacă standardele care în prezent sunt în vigoare nu sunt încă respectate. Și sigur, n-ai cum să vorbești despre protecția animalelor sălbatice, e imposibil. Îmi pare rău, spune domnul președinte, că trebuie să vă întrerup, însă aș vrea să subliniez că am discutat 32 de minute astăzi cu privire la activitatea legislativă. Doar 32 de minute. Asta poate e o chestiune pentru coordonator, poate puteți să discutați cu coordonatorul dumneavoastră pentru a ajunge să avem mai mult timp pe uh, chestiunile legislative. În momentul de față, iată, Acestea reprezintă doar 25% din timpul nostru și tot restul este discuție suplimentară, este spuma deasupra cafelei și raportul dintre cafea și spumă este um, invers decât ar trebui să fie. Coordonatorii ar trebui să se gândească la cum să facă acest lucru în viitor. Da, eh, intervenția doamnei Leotard este foarte importantă. În Comisia PETI s-a discutat eh, pe acest subiect și nu e posibil ca aceste discuții să aibă loc întotdeauna la final. Trebuie să le mutăm într-un alt moment, fiindcă n-ai cum să vorbești eh, în detaliu pe un astfel de subiect în câteva minute. Însă vreau să felicit pe colega Leotard. Cred că este foarte important ca acest conținut al articolului 13 să fie transpus, care să aibă predominanță în politica de armonizare. O să am și o intervenție scurtă. În acest raport trebuie introdusă și chestiunea celor opt ore și declarația scrisă care a fost votată pe 15 martie cu majoritate în Parlament. Este important să introducem de asemenea principiile de protecție pentru uh, creșteri, iepurii de crescătorie. De asemenea, este important să introducem dispoziția referitoare la standarde privind protecția animalelor de companie să se prevadă niște standarde minime pentru protecția acestora, sistemul obligatoriu de înregistrare prin microchip. Acestea sunt chestiuni care trebuie să fie menționate și trebuie avut în vedere și declarația 27 din 2011. De asemenea, trebuie abordată problema uh, câinilor uh, vagabonzi. În comisia petiției am primit uh, ieri petiții în acest sens, șase, una cu 110.000 de semnături, alta cu un număr similar de semnături. E vorba de directive care reglementează protecția și transportul multor animale, dar aici nu se vorbește despre protecția pentru acești câini. Și câinele e totuși prietenul omului. Și un alt animal care nu este menționat este sunt animalele folosite în uh, activități de vânătoare. Există 750.000 de vânători în Italia, de exemplu, și pot exista 10 pe fiecare vânător. Sunt animale capturate, uh, fiind proprietatea tuturor cetățenilor și sunt capturate um, și sunt uh, încălcând legile. Prin urmare, domnule președinte, și cu asta închid, este foarte important să introducem un, mai mare nivel de angajare în ceea ce privește um, respectarea directivei privind grădinile zoologice. Există multe state membre care au aceste structuri care nu respectă standardele și directiva cadru pentru grădinile zoologice. Mulțumesc! Uh, next speaker is Bas Please, Bas, short. Yeah, thank you, Mr. Chair. Acum urmează mm, Bas. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e bine să intervii la final și așa de scurt. E imposibil să spui ce ai de zis. Sunt în totalitate de acord cu doamna raportoare și vreau să mm, uh, spun că o pagină aceasta se va extinde dacă vrem să vorbim despre OMC și bunăstarea animalelor, apoi testele pe animale, de exemplu, mm, uh, să uh, Reluăm și aspectul care ține de interzicerea testelor pentru cosmetice. Trebuie de asemenea să ne gândim um, la aspecte care țin de bunăstarea vitelor, peștilor și așa mai departe și etichetarea. Comisia spune că nu vrea să treacă mai departe de ouă. Noi cred că ar trebui să fim mai fer. deci vom ajuta raportorul să extindem documentul și data viitoare sper să avem și mai mult timp pentru a-l discuta.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 început, terminat cu toți raportorii din umbră. Astăzi am început foarte punctual, deci aș vrea uh, ca acum să încheiem activitatea interpreților. Ei merită o pauză de prânz, dar putem discuta și continua dezbaterea noastră în limba engleză. Deci dacă sunteți de acord, uh, putem proceda astfel. Glenus, vă cuvântul. Fortunate for me, English is fine. Um...